Guten Morgen. Wir Bună dimineața. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. yeah. <laughs> good morning everybody. Bună dimineața tuturor. Mă bucur că sunteți cu toții aici, foioși. Știți că avem de votat regulamentul uh, privind modificarea secretariatului OLAF și îmi fac griji pentru că mă tem că tot ce am stabilit noi ieri nu este inclus în această propunere de regulament. Dar vă propun să aprobați totuși procedura uh, fast track, dar uh, raportorii din umbră trebuie să fie conștienți de faptul că va trebui să mai lucrăm la negocierile cu Comisia și Consiliul. Adică trebuie să garantăm poziția noastră, poziția secretariatului în cadrul OLAF și să găsim o cale comună. Acest regulament nu va ajunge la plenară, vom uh, avea uh, vom merge direct la negocieri, dar trebuie să fie clar că uh, avem cel puțin nevoie de o declarație comună pentru un considerent ca să fie clar că secretariatul are acces adecvat la uh, documentele instituției, inclusiv la documentele prevăzute de mandatul său, desigur, așa cum am văzut uh, și ieri la documentele utilizate în anchete și uh, trebuie să nu se um, obstrucționeze munca secretariatului de către angajații instituției. instituției. Sper că e clar pentru toată lumea și uh, e, să fie clar și că acest punct va mai trebui discutat cu Consiliul și Comisia, pentru că această fărâmițare a competențelor să nu ducă la o restricționare a muncii pe conținut. Cred că suntem cu toții de acord, cel puțin ieri eram cu toții de aceeași părere, nimeni nu a spus uh, altceva. Dar uh, voiam doar să fie clar că uh, faptul că aprobăm procedura fast track nu înseamnă că pur și simplu uh, nu mai susținem aceleași idei. Oricum, uh, comisia noastră rămâne stăpână pe această procedură, indiferent de ce adoptăm astăzi, se va merge pe procedura rapidă în ceea ce privește amendamentele și mandatul. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, foarte repede. Eh, eu am făcut la un moment dat, am exprimat foarte multe rezerve apropo de modul în care se vor face lucrurile, dar cum eh, apărea această problemă, e necesar cel puțin să luăm o măsură care să ne ajute să vedem dacă putem să încheiem o parte din acest conflict, conflictul din, dintre Olaf și Comitetul de Supraveghere. Este foarte clar că în cazul acestei declarații în care ne vom asigura că secretariatul Comitetului de eh, Supraveghere își eh, realizează funcțiile conform mandatului, ar trebui să se spună clar că trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile pentru protecția datelor și de asemenea să vină și cu garanții procedurale. Este foarte important ca acest comitet uh, să țină cont de faptul că are obligații nu numai pentru o parte a mandatului, ci pentru întregul mandat. Deci sunt aspecte care, după părerea mea, sunt deficiente în acest moment. Mulțumesc! Ja, danke. Mulțumesc! Cred că nu putem modifica nimic legat de fondul acestui mandat, este un mandat al Comisiei, dar putem să ne asigurăm că secretariatul uh, că acest amendament referitor la uh, modificările aduse secretariatului nu duc și la o limitare a muncii secretariatului. În rest, nu pot decât să vă recomand să discutați ca raportor din umbră Dumneavoastră sunteți raportor din umbră la uh, socialiști și nu puteți decât să vă aduceți fiecare contribuția și să convingeți Consiliul să ajungă la un rezultat. Și data trecută am văzut cât e de greu. Noi dorim să susținem procedura rapidă pentru că președinția olandeză și-a uh, ne-a declarat că ar fi o șansă, deci e un prim pas. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și atunci trecem la vot. Votăm uh, rezoluția legislativă fără niciun fel de amendamente. Prin vot electronic s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 24 la 0 se adoptă. Votăm acum mandatul de deschidere a negocierilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Încă o dată unanimitate, vă mulțumesc, cred că acum nu mai are ce să meargă prost uh, în legătură cu această rezoluție și dacă nu, uh, vom lua alte măsuri. Votăm acum avizul nostru referitor la uh, FTCT pentru a aproba tratatul FTCT. Aveți uh, comentarii? Nu? Atunci amendamentul 4 cu un amendament oral. Are cineva obiecții? Nu. Pentru? Împotrivă? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, Haideți să, să votăm electronic, pentru că nu e clară majoritatea. S-a deschis votul pentru verificare. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 8 cu un amendament oral, are cineva obiecții? Nu. Pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9 cu un amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 cu un amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la votul final pe uh, avizul astfel modificat. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă tot cu 24 la 0. Este ziua armoniei. Vă mulțumesc foarte mult! Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Un punct foarte important pentru noi, referitor la întocmirea bugetului în funcție de performanțe. Și doresc să o salut pe doamna director general pentru buget la, de la Comisia Europeană, Nadia Calvinio. Este unul din directorii generali care vin totdeauna la noi cu plăcere. Vă salutăm și dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți acum. Genau. Ansonsten bitte ich doch drum, die Unterhaltungen Altfel vă rog să încetați cu uh, discuțiile între dumneavoastră pentru că ne deranjați Comisia de control bugetar este o comisie care pune mare preț pe bugetul întocmit în funcție de performanțe și, doamnă director general, ne bucurăm foarte mult că putem să ne aducem contribuția la o ameliorare a eficienței uh, costurilor. Comisia de control bugetar are două rapoarte de inițiativă până acum legate de cadrul de control integrat și uh, legate de cel de-al 318-lea raport. Noi am încurajat Comisia să-și modifice perspectiva asupra bugetului. În trecut ne-am ocupat cu cheltuirea de bani. În general, oamenii se ocupă cu cheltuirea de bani. Noi, la Comisia de Control Bugetar, ne întrebăm cum sunt cheltuiți acești bani și ne bucurăm că crește tendința de a avea un buget axat pe performanțe. Vă rog frumos, spune președinta, să faceți liniște. Este imposibil să lucrăm în, uh, într-un zgomot atât de mare. You can't imagine that you hear really every, every voice. Yeah. Nu se poate să auzim pe toată lumea deodată. Die Probleme um, den, um, um Performance problemele legate de performanța în domeniul bugetar au legătură cu gestionarea fondurilor în general, au legătură cu complexitatea procedurii, cu dificultatea controalelor, cu um, cât de dificil este să ai informații, cât, uh, cum sunt cheltuiți uh, banii, faptul că CFM uh, durează șapte ani mai mult decât mandatul Comisiei și mai mult decât mandatul Parlamentului, care sunt doar pe 5 ani. De aceea ne este greu să orientăm perspectivele și să folosim banii altfel. Pentru că când vine un nou parlament sau o nouă comisie, situația se schimbă. Așadar, aici nu am făcut progrese la acest subiect atât de important dar există un grup uh, de lucru interinstituțional uh, legat de bugetul întocmit în funcție de performanțe, care s-a întâlnit ultima dată în 26 aprilie și ne bucurăm că doamna director general uh, din partea comisiei și-a adus contribuția la acest grup de lucru. Doamna Calvinio, bine ați venit, aveți cuvântul. Well, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sper că vom putea continua această zi a armoniei și cu prezentarea mea. Am pregătit o prezentare PowerPoint pe care am transmis-o membrilor comisiei, care este mai detaliată decât uh, ce am făcut până acum, pentru că eu cred că va fi util să vă dăm mai multe detalii, să vă dăm mai multe informații despre ce se întâmplă în domeniul bugetului întocmit uh, pe, în funcție de performanță. Începând cu prezentarea. În primul rând, aș vrea să vedem de ce nu putem evita chestiunea performanței. După cum a spus și doamna Gresle, nu trebuie doar să ne asigurăm că fondurile sunt cheltuite, ci să vedem și cum sunt cheltuite și care este impactul lor uh, pe teren. Ca să vedem de ce acest subiect nu mai poate fi evitat, trebuie să ne referim la cadrul financiar, financiar multianual actual. Avem aici un slide care arată plafoanele de cheltuieli, atât uh, angajamentele cu roșu, uh, plafoanele de credite de plată, linia albastră și cu uh, verde plățile efectuate realmente în fiecare an. Și se vede că în 2014 s-a schimbat paradigma. Până în 2014 nu am reușit să implementăm bugetele reale, pentru că plafoanele nu erau realmente uh, obligatorii, deci se punea accentul pe cheltuieli. Statele, noi trebuia să cheltuim fondurile și statele membre trebuiau să absorbă fondurile. Situația s-a schimbat radical din 2014. Noul CFM a redus dramatic plafoanele pentru angajamente, plafoanele pentru plăți, cu mai mult de Reducerea la plăți a fost mai mare de 9 miliarde de euro în această perioadă și acum trebuie într-adevăr să facem mai mult cu mai puțin. Pentru că presiunile și așteptările de la bugetul european nu au scăzut. Iată câte s-au întâmplat în 2015, criza piețelor agricole din cauza uh, embargoului rusesc, criza financiară și mai ales nevoia de uh, lichidități pentru Grecia, criza migrației, fluxurile migratorii, crize multiple și conflicte geopolitice în vecinătatea noastră. Așadar, uh, presiunile asupra bugetului european cresc, însă fondurile disponibile nu cresc și trebuie să facem mai mult cu mai puțin, trebuie să ne asigurăm că avem mai multe rezultate cu fiecare bănuț cheltuit. Deci trebuie să ne axăm pe performanță. Dar ce înseamnă performanța? Probabil că fiecare înțelege altceva din uh, ce înseamnă să te axezi pe performanță. Noi, în ultimul an, ne-am străduit să ne dezvoltăm capacitatea de a înțelege care sunt diferitele modele uh, din lume, care sunt cele mai bune practici și cum putem evalua dacă performanța europeană este bună sau nu și cum o putem ameliora. Întocmirea bugetului în funcție de performanță permite ameliorarea eficienței și efectivității cheltuielilor publice, creând o legătură între finanțarea organizațiilor din sectorul public uh, și rezultatele pe care acestea le obțin, folosind în mod sistematic informațiile legate de performanță. Ne permite să luăm decizii de alocare a bugetului în cunoștință de cauză, ne permite o eficiență administrativă mai puternică și o responsabilitate publică de asemenea mai puternică, ceea ce este interesant și pentru comisia dumneavoastră. Dar vreau să fie clar că uh, acest sistem de întocmire a bugetului nu este o soluție la tot și nu poate să ducă la uh, alocări automate. Nu e un aparat mare în care uh, bagi niște date și ți iese un răspuns. Uh, despre ce să faci cu banii. Nu se poate face totul automat și nu se poate înlocui luarea deciziilor politice care implică și Parlamentul European. Această bugetizare este limitată de chestiuni de inconsecvențe de calendar durata cadrului financiar, financiar, financiar multianual nu este corelată cu durata mandatelor politice. Programele noastre durează șapte ani, iar evaluările ajung la câțiva ani după încheierea programului. Deci, de fapt, nu ar fi rezonabil să ne așteptăm să primim informații legate de performanță în fiecare an, care să fie incluse direct în procesul decizional. Există și un mare risc menționat și de domnul Artui și doresc să-l salut pe președintele Comisiei pentru Bugete. Domnul Artui a spus totemizarea indicatorilor și foarte bine a spus, ajungem să avem o gamă largă de uh, indicatori care nu ne mai permit să vedem pădurea de copaci, dacă pot să folosesc această imagine. Trebuie să avem un sistem proporțional și rentabil pentru că riscăm să creăm un sistem foarte complicat, cu o grămadă de indicatori, indicatori care, pentru a fi evaluați, implică multe resurse de la administrație și nu putem avea o soluție unică pentru toți. E foarte bine să utilizăm informația de performanță în unele domenii de politic, de exemplu când discutăm de investiții în infrastructură, acesta e un domeniu tipic pentru această soluție, dar e foarte complicat în alte domenii politice, cum ar fi Europa globală, dimensiunea externă a politicii UE. Ar fi foarte nociv, de altfel, să se folosească acolo. Pe scurt, întocmirea bugetului în funcție de performanță nu este un instrument care să creeze o revoluție, la un moment dat. E un proces, un proces de a integra treptat informații legate de performanță în procesul decizional, iar așteptările realiste sunt esențiale pentru a avea succes. Ce am făcut noi anul trecut? Am evaluat aprofundat elementele de performanță pe care le avem la dispoziție în legătură cu bugetul european. Ne bazăm pe tratat și pe legislația sectorială. Sunt instrumente de bugetizare bazate pe performanță introduse în CFM um, din 2014. Avem procesul bugetar anual cu negocieri politice unde se decide ce să se facă cu banii. Avem un cadru de performanță administrativă în comisie, cadrul de planificare strategică și de performanță. Avem instrumente pentru evaluarea ex ante și ex post. În fiecare an la buget avem declarațiile de programe și în fiecare an avem un raport privind implementarea bugetului european. Și avem instrumente puternice de transparență și responsabilitate cum ar fi raportul privind gestiunea și performanța bugetului UE. V-am menționat raportul S318. All of this is translated into a Toate acestea, practic, pot fi ilustrate sub forma unei uh, piramide. Nu voi intra în detaliu la, detalii la acest uh, slide și la celelalte, dar vreau să păstrați în memoria această imagine. Avem tratatele europene care se traduc în obiectivele UE 2020, iar aceste obiective se traduc într-o serie de pro- programe EU, uh, naționale, precum semestrul european sau programele naționale la nivel de comisie, toate acestea se traduc în cele 10 priorități ale Comisiei Juncker. Mai apoi, toate aceste priorități se transformă în legislația europeană, în uh, punerea în aplicare a politicilor comune, coordonare, politicile naționale și doar o parte din toate acestea țin de punerea în aplicare a bugetului european. Uh, știți prea bine că 80% din executarea acestui, din execuția acestui buget se bazează pe răspunderea comună a Comisiei și statelor membre. Deci, iată, avem această, aceste niveluri diferite de interacțiune între diferiții actori. Trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Când ne axăm pe piramida care stă la baza bugetului european, ne dăm seama că, iată, și aici avem o construcție care se bazează, în primul rând, pe un obiectiv general. Am folosit uh, în acest slide unul dintre sectoarele cele mai importante și anume cercetare și dezvoltare. Avem obiectivele UE 2020. Uh, obiectivul de cercetare și dezvoltare este de 3% de, uh, din PIB-ul Uniunii Europene care ar trebui să fie investit în acest sector. Și cum se traduce asta în programele practic ale Comisiei Europene? Ei bine, avem programele precum Orizont 2020. Dar nu doar acesta, bineînțeles. Și aici avem un obiectiv general care se traduce în toate regulamentele care stau la bază, baza programului uh, Orizont 2020, obiectivele, etc. Și mai apoi avem la nivelul Comisiei Directoratul General RTD, dar și alte uh, directorate generale care traduc toate acestea în diferite obiective uh, specifice. Deci chiar dacă luăm în considerare dimensiunea europeană a bugetului Uniunii Europene, nu putem să avem o trasabilitate perfectă a fondurilor utilizate. Există o legătură între fiecare euro cheltuit dar, uh, și rezultatele obținute, dar mai există și alți uh, factori uh, care trebuie să fie luați în calcul, factori care decurg din, acest, din această structură piramidală. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că cadrul de performanță se bazează pe complementaritate și mainstreaming. Să nu uităm că, spre exemplu, dacă ne referim, referim la migrație, există mai multe bucăți ale bugetului european care uh, sunt alocate uh, politicilor care vizează migrația. Nu doar bugetul AMIF este cel uh, ce vizează migrația, ci mai avem și o serie de alte programe uh, și fonduri europene, fondurile structurale de coeziune, mai avem uh, programele din uh, rubrica 3 sau uh, cele din uh, rubrica 4. Deci vedem această interacțiune de care vorbeam mai devreme. Același lucru se întâmplă, același tip de mainstreaming se întâmplă și în cazul uh, măsurilor care vizează uh, protejarea mediului înconjurător, biodiversitatea, egalitatea de gen. Deci toate, toți acești factori trebuie să fie luați în considerare în momentul în care evaluăm performanța. Spuneam deja că trebuie să fim uh, foarte precauți când uh, uh, stabilim obiectivele. Obiectivele pe care ni le stabilim trebuie să fie întotdeauna re- realiste. Asta am învățat, practic, în ultimul an de analiză complexă a situației. Uh, cu ajutorul, bineînțeles, instituțiilor uh, din exterior, dar și instituțiilor din interiorul uh, Uniunii Europene. Am vorbit cu diferitele, diferiții actori la nivel european, am vorbit cu Banca Mondială, cu alte state dezvoltate la nivel mondial și aceasta este concluzia la care am ajuns. Odată ce înțelegem contextul, uh, ce am încercat noi să facem, am încercat să ne concentrăm pe ce anume poate fi realizat într-un context european. Ne-am pus o serie de întrebări, o serie de întrebări uh, de bază și am stabilit o serie de maniere în care putem obține rezultate în mod constant care sunt întrebările de bază pe care ni le-am pus noi și pe care trebuie să ni le punem în continuare. Care sunt uh, sectoarele în care trebuie să cheltuim bani, cum anume uh, cheltuim banii, uh, folosim oare cele mai uh, eficiente metode și instrumente, cum putem asista și, de asemenea, cum putem raporta performanța bugetului european. Și am stabilit o serie de de astfel de metode de, raportu- de raportu- raportare în momentul în care am revizuit cadrul de performanță. Dar, până la urmă, care este obiectivul nostru final? Scăderea poverii administrative, trebuie să ne asigurăm că beneficiarii sunt cei care primesc uh, bani, Trebuie să oferim, bineînțeles, informațiile necesare pentru ca rezultatele să fie atinse, trebuie să controlăm într-o manieră eficientă, trebuie să găsim pragurile care pot fi bine evaluate, trebuie să um, schimbăm, de asemenea, mentalitățile și am încercat uh, să ne adresăm tuturor actorilor importanți. Încă ceva despre legalitate și regularitate. Nu, nu vroiam să nu vorbesc astăzi în fața dumneavoastră despre un aspect uh, esențial pentru noi, pentru Manfred și pentru mine. De fapt, noi doi suntem obsedați de lucrurile acesta. Și anume, accentul care cadă pe performanță nu înseamnă că legalitatea este dată la o parte. Accentul pus pe performanță nu înlocuiește importanța asigurării legalității cheltuielilor. Trebuie să ne asigurăm că banii sunt uh, folosiți într-o manieră legală, dar în același timp uh, cheltuielile generează cele mai uh, sau un nivel maxim de rezultate. Unul dintre aspectele pe care le-am identificat a fost acela că nu mai trebuie să ne concentrăm pe o cifră în momentul în care stabilim performanța bugetului. Trebuie să ne asigurăm că toți actorii se concentrează pe uh, protejarea legalității cheltuielilor europene. Asta ținând cont, bineînțeles, de caracterul multianual al bugetului. Manfred Veșnic vorbește despre lucrul acesta. În ultimii ani, noi am încercat să creăm o metodologie care să ne permită să vedem care este suma uh, aflată într-o stare de risc în momentul în care se alocă uh, fondurile. Exist și, uh, de asemenea, trebuie să vedem, uh, sau am încercat să vedem, care este nivelul de risc la punerea în aplicare. Vedeți raportul 3.18 că permanent încercăm să întărim această metodologie pentru a putea avea o imagine de ansamblu clară cu privire la maniera în care protejăm bugetul european. Nu încercăm să înlocuim evaluarea curții de conturi. Aceasta este complet diferită. Este o evaluare care se bazează pe auditori, uh, auditorii încearcă să evidențieze rata de eroare într-un moment anume, dar noi, ci noi încercăm să ținem cont în momentul în care calculăm eroarea, riscul de caracterul multianual al bugetării. Am spus că bugetul uh, întocmit în funcție de performanțe nu va fi soluția tuturor problemelor. Este un proces uh, în, în care continuă permanent. Am început deja să implementăm această nouă strategie. Am creat deja acest cadru conceptual, am încercat să citim totul, să aflăm totul despre bunele practici. Am, am creat uh, un management, o guvernanță de calitate la nivelul comisiei, atât la nivel administrativ cât și tehnic. Am uh, reîntărit uh, declarațiile cu privire la programe asta în uh, proiectul de buget pe 2015 și vom face același lucru pentru 2016 sau am făcut asta pentru 2016, vom continua și în 2017. Vom încerca să ne uh, concentrăm pe rezultate. Am investat, investit de asemenea în comunicare. Am organizat o serie de conferințe pe tema aceasta în diferite state membre. Uh, Anul trecut, la conferința noastră, a participat domnul Artui, doamna Gresle, sperăm că ne va fi invitată anul acesta și încercăm să, um, să le comunicăm statelor membre ce anume ne dorim noi să facem. După aceea, care sunt uh, etapele prin care vom trece în 2016? Vom încerca să creăm un uh, grup de experți pe tema aceasta. O primă întâlnire va avea loc în aprilie. Vom reîntări uh, declarațiile pe programe pentru proiectul de buget pe 2017 vom uh, crea raportul anual de gestiune și performanță pentru 2015. Am uh, încercat să intrăm în interacțiune cu OCDE. Bineînțeles, vom profita de pe urma revizuirii la mijlocul perioadei a CFM-ului pentru a vedea în ce măsură putem uh, îmbunătăți uh, cadrul nostru de performanță, vom încerca să revizuim uh, regulamentul financiar pentru a spori flexibilitatea de asemenea. Nu voi repeta concluziile prezentării, pentru că le aveți scrise în fața dumneavoastră. Vreau doar să pun accent pe trei lucruri diferite. În primul și în primul rând, această, acest sistem de întocmire în funcție de performanțe este de neevitat. Uh, trebuie să se bazeze pe aportul tuturor uh, actorilor din Parlamentul European. Bineînțeles, Parlamentul European trebuie să își asume dorința aceasta de obținere a rezultatelor. În al doilea rând, statele membre uh, și, uh, de asemenea, Parlamentul European. Mi se pare că cu toții își dau seama că trebuie să mergem în această direcție. Curtea de conturi are exact aceeași uh, opinie, deci trebuie să continuăm pe aceeași linie uh, și trebuie să profităm de această viziune politică cât se poate de încurajatoare, dar în același timp, și acesta este al treilea aspect, trebuie să modificăm toate regulamentele financiare care stau la baza activităților noastre. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare minunată. Și nouă uh, ne-ar plăcea ca lucrurile să se simplifice, pentru că până la urmă noi suntem, suntem cei care suferă din pricina unui sistem împovărat cu siguranță comisia noastră este uh, comisia care trebuie să citească cele mai multe documente pentru a putea înțelege cum au fost cheltuite fondurile europene. Vreau să salut pe domnul Artui, uh, președintele Comisiei uh, pentru bugete. Vă voi da imediat cuvântul pentru comentariile dumneavoastră pe tema aceasta. Bineînțeles, colegii de la Comisia pentru Bugete au fost uh, invitați la întâlnirea noastră. Din păcate n-au venit în, uh, în număr mare, însă cine știe pe viitorul lucrurile se vor schimba. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna director general. E drept că legăturile între comisiile pentru control bugetar și bugete trebuie să fie foarte strânse, trebuie să lucrăm împreună. Asta e clar. Salut uh, voința Comisiei Europene, dar și a Comisiei pentru Control Bugetar, trebuie să încurajăm genul acesta de activități. Mă întorc dintr-o misiune în uh, Iordania și Liban. M-am întâlnit acolo cu diferitele instituții internaționale prezente la fața locului, UNICEF printre altele, uh, care mi-au spus că până la urmă Uniunea Europeană este uh, cea mai uh, este, uh, este organismul care cere cele mai multe documente, are cele mai multe reguli pe tema controalelor. UNRWA a fost controlată, spre exemplu, a, în 2015 de 10 ori de diferitele direcții generale ale Comisiei Europene. Cred că simplificarea ar trebui să fie obiectivul nostru principal. Nu reușim să obținem nimic fără puțină încredere, fără puțin uh, pragmatism. Bineînțeles, colaboratorii comisiei sunt uh, cu toții uh, persoane de o inteligență extraordinară, însă acești colaboratori își doresc să, să fie pur și simplu ireproșabil. Doamna Cresle și cu mine am lansat un uh, proiect pilot. Obiectivul nostru era acela de a sprijini mobilitatea stagiarilor. Am creat un fel de caiet de sarcini pentru acest proiect uh, pilot. Dar nu mă așteptam să fiu confruntat cu numărul acela imens de documente care urma să fie cerut de către Comisia Europeană de la centru implicat în proiectul nostru uh, pilot. Iată, ne angajăm pe o cale extraordinar de dificilă, care nu ne va permite să obținem rezultatele pe care ni le dorim. Dacă vrem rezultate, uh, e nevoie de mai puține documente. Trebuie să, sau vreau să atrag atenția Comisiei uh, pe tema aceasta, pentru că tocmai această povară administrativă generează un renume prost uh, um, Uniunii Europene în întreaga lume. Există o serie de beneficiari care se tem să uh, Uh, participe la programele europene. Bineînțeles, controlele nu trebuie să fie eliminate, dar poate că ar trebui să ne concentrăm pe controlele uh, posterioare mai degrabă și, de asemenea, ar trebui să le cerem colaboratorilor noștri, uh, beneficiarilor noștri, mai multă transparență pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectelor. 80% din bugetul european, după cum spuneam, este gestionat în comun de către Comisia Europeană și statele membre. Adeseori însă statele membre care sunt cele care reușesc să își uh, asume cea mai mare parte dintre uh, responsabilități și asta în ciuda tuturor regulilor europene. Acestea erau uh, comentariile pe care vroiam să le fac. Avem nevoie de asemenea de un fel de revoluție culturală Asta pentru a elimina inhibițiile acestea pe care mi se pare că le întrevăd la nivelul tuturor directoratelor generale ale Comisiei. Mi se pare că genul acesta de inhibiții, între ghilimele, nu fac nimic altceva decât să distrugă performanța. Iată care au fost sentimentele mele, doamnă președinte. Mulțumesc! De 12 ani de zile purtăm această discuție. Sunt, mai, sunt de fiecare dată valuri. De fapt, ne dorim în fiecare an uh, să simplificăm, încercăm să facem asta în fiecare an, dar uh, eforturile noastre uh, întotdeauna generează și mai multă complexitate. Într-adevăr, este un buget imens, un, un buget uh, unic la nivel uh, mondial. Este un buget care constă în procent de 100% uh, din subvenții, practic, și tocmai de aceea ne dăm seama că, dată fiind complexitatea, uh, Sistemul de control uh, trebuie să fie unul pe măsură, un sistem de control care să ne asigure că fondurile sunt bine utilizate. Tocmai de aceea dezbaterea aceasta din dimineața asta este deosebit de importantă. Colegii au cerut cuvântul, doamna Labaiova. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, doamnă președinte, doamnă director general. După cum știți, uh, Bugetul pe bază de performanță a fost uh, subiectul raportului meu. Uh, nu urmăresc această discuție de tot atâta vreme ca doamnă președinte, dar anul trecut, în perioada de descărcare de gestiune, am participat la audierile cu comisarii și cu directorii generali, accentuând ideea că e nevoie de o abordare constructivă bazată pe performanțe și nu numai pe rata erorii. E momentul să avem realizări, să demonstrăm că realmente avem realizări. Doamna director general s-a referit la faptul că nu trebuie să ne concentrăm numai cum cheltuim, ci și cum comunicăm ce cheltuim. Aveți dreptate și colegii au spus deja că avem nevoie de o înțelegere comună Uh, ne-am referit la ea în timpul reuniunilor noastre pentru descărcarea de gestiune. Avem nevoie de această înțelegere comună apropo de ce înseamnă rezultatele și plusvaloarea pentru diferitele instituții, pentru că nu înțeleg toate instituțiile la fel aceste concepte. Raportul meu pentru descărcarea pe 2014 se referă la mai multe dimensiuni ale performanței, se referă la uh, articolul 318 din tratat care arată că trebuie să ne concentrăm pe, implica, pe aplicarea strategiei pe 10 ani a Uniunii pentru creștere și crearea de locuri de muncă. Uh, ar trebui, de fapt, să ne gândim, pe, să ne bazăm pe instrumentele de guvernanță internă, diversele planuri de activități ale directoratelor, direcțiilor generale, care sunt anuale și altele nu e ușor pentru comisie să facă o asemenea evaluare dacă cadrul de reglementare pe care îl are Uniunea și care îi dă temeiul juridic nu este inspirat de o asemenea, nu pornește de la o asemenea abordare bazată pe performanțe. În raportul meu m-am referit uh, la ceea ce spunea Curtea de Conturi apropo de uh, Uh, slăbiciunile din acest cadru bazat pe performanțe și uh, la fondurile structurale de investiții. Am făcut propuneri concrete pentru a îmbunătăți cadrul juridic, dar și acordurile de parte în parteneriat dintre Comisie și uh, statele membre și programele operaționale. Și am discutat mult pe această temă. Raportul meu se referă și la cele spuse de Curtea de Conturi adică la alinierea programelor din uh, cadrele de programare și cadrul financiar multianual pe șapte ani și strategia pentru creștere. Deci perioada de cinci ani care asigură un fel de sincronizare cu ciclul instituțional. Pentru că e vorba de responsabilitate, de legitimitate, uh, politică. Nu este numai o chestiune de mai bună monitorizare și evaluare, ci și o chestiune de simplificare și de conducere politică. Am câteva întrebări concrete pe care doresc să vi le adresez. În primul rând, după cum știm, metoda europeană de bugetare se bazează pe activități. Cu alte cuvinte, metoda de bugetare se bazează pe un cadru al activității care folosește un temei legal uh, și date care pornesc de la costuri, dar nu se bazează pe obiective politice și pe indicatori de performanțe. Adică, în ce măsură Comisia intenționează să modifice bugetarea pe bază de activități pentru a merge pe o bază de bugetare eh, legată de performanțe. A doua întrebare, așa numitul eh, grup tehnic eh, despre care se referă la bugetarea pe bază de performanțe pe care îl salut. Se va reuni pe 1 iunie 2016, din câte știu, și se va referi la chestiunea indicatorilor, adică despre ce chestiuni legate de indicator vorbim indicatori care însocesc uh, indicatorii uh, proiectul de, de plan de management sau de indicatori care însoțesc obiectivele stabilite de regulamentul comun uh, pentru fondurile structurale sau acordurile de parteneriat și programele operaționale sau vorbim despre indicatori care se referă la fiecare linie bugetară pentru că Asta e ultimul caz. Dacă vorbim de liniile bugetare, atunci Parlamentul uh, European este uh, autoritatea bugetară și ar trebui să participe la definirea acestor obiective și a indicatorilor. Și apoi calendarul. Care este calendarul? ce calendar are Comisia în minte pentru a pune în practică acest buget bazat pe performanțe? Știu că e cea mai grea întrebare, dar sper că puteți să ne dați niște indicii din perspectiva dumneavoastră. Vă mulțumesc și, și vă mulțumesc că uneori ne putem întâlni cu colegii de la Comisia pentru Buget și cred că în acest caz schimbul de vedere este mai util pentru noi toți. Mulțumesc! Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Vrem să îi mulțumim uh, pentru prezentarea făcută doamnei directoare. E o prezentare clară, uh, generală și aici vedem exact care sunt provocările care ne așteaptă. Sunt de acord că noua propunere de a face o bugetare pe atât la proiectarea bugetelor cât și ceea ce privește aplicarea și controlul bugetului deci un uh, buget bazat pe indicatori care sunt atât de complexi cum s-a spus, pentru că un indicator în sine nu este un element automat, ci trebuie să contribuie la punerea în aplicare a provocărilor cu care ne concentrăm. E vorba de și o simplificare, nu numai pentru administrația europeană, dar și pentru uh, statele naționale, pentru laboratoare, pentru agricultori, pentru, eu știu, primarii din statele mici care beneficiază de fonduri europene și care uneori, pentru că drumul este atât de complicat, nici măcar nu-și pun problema să acceseze fonduri. Știm că e vorba de priorități, eu știu cum ar fi combaterea șomajului sau alte, tip, alte tipuri de provocări. Aș vrea să mă refer la această decizie către care ne îndreptăm. Mi se pare bine, dar aș vrea să o înțeleg ceva mai bine. Trebuie să ne gândim la sistemele de control ex post, eu și la cele exante, să simplificăm proiectarea sau prezentarea bugetului și din punct de vedere al controlului, pentru că noi cu asta ne ocupăm, control uh, bugetar și mă gândesc și la Curtea de Conturi, mă gândesc la controlele expost, șapte ani expost, șase ani sau X ani expost. Adică câtă vreme menținem această perioadă fără să schimbăm uh, formula după care controlăm în fiecare an pe baza ratei de eroare și vedem ce se întâmplă știm că în uh, aceste valori expus cifrele cresc și nu știm ce se va întâmpla. Deci trebuie să vedem care sunt riscurile acestei propuneri. Dar dacă ne gândim din punct de vedere istoric, uh, au fost niște contradicții, însă noi am încercat să ajungem la cele mai bune sisteme. Cele mai bune sisteme de proiectare și de control, astfel încât să fie armonizate într-o oarecare măsură și să îmbunătățim sistemele. În state, unele state membre au reușit să aibă un sistem anume în dialog cu Comisia ca să-și alcătuiască bugetele și să le pună în aplicare și apoi să le evalueze. Deci s-a ținut cont de toate aceste etape și atât la nivel federal cât și la nivel local. Aș vrea să înțeleg ceva din acest proiect și anume în ce mod indicatorii aceștia pot fi instrumente uh, folosibile în toate momentele creării bugetului. Atât și apoi în momentul de control, de, de, de punere în aplicare și de control posterior. Cum pot fi ele aplicate? Mă gândesc că e vorba de o activitate în echipă care uh, se bazează pe bune practici, pe schimb de vederi și se bazează și pe automatizare. O să automatizăm tot ce se poate sau nu? Așa cum ne-a spus la un moment dat, bugetul din unele state membre e făcut de contabil, cu pixul și cu hârtia. Deci ar fi foarte important să știm cum se va întâmpla, cum va contribui tehnologia la îmbunătățirea acestei uh, chestiuni. Deci vreau să spun că nu cred în automatizare, adică decizia politică e fundamentală după mine. Și cred că nu suntem naivi din punctul ăsta de vedere și nici nu trebuie să fim. Dar aș vrea să știu în ce măsură indicatorii aceștia contribuie la crearea unor sisteme eh, care pot fi folosite în comun, eh, în ce măsură le pot armoniza și pot ajuta atât administrațiile cât și utilizatorii. bitte. Uh, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, doamne directorul general, pentru prezentare. Cred uh, că trebuie să susținem bugetarea pe bază de performanță. Noi vrem să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie, sunt cheltuiți eficient, însă trebuie să analizăm și viitorul N-am uh, nicio îndoială că nou cadru financiar multianual după 2020, bugetul, politica de coeziune vor avea un rol prioritar. E vorba, de, cum spuneam, de politica de coeziune și trebuie să demonstrăm că banii sunt folosiți așa cum trebuie, sunt folosiți eficient, în cea mai bună manieră, cu putință și ne gândim și la cum vom alcătui bugetul după 2020. Cum spunea doamna directoare, bugetul are niște limite, știm că nu e ușor de foarte multe ori banii europeni se cheltuiesc, eu știu, pe chestiuni importante, dar Curtea de Conturi spune că banii s-au cheltuit pe tineri, pe bătrâni, pe echilibru dintre sexe și ni s-a spus că așa ceva nu poate fi, modific, nu poate fi măsurat pentru că nu există indicatori pentru așa ceva. Deci nu e ușor de stabilit uh, performanța atunci când se cheltuiesc banii. Sunt uh, diverse alte exemple, există condiționalități uh, care vor rămâne în continuare exante și expost și sunt chestiuni care vor continua să existe și în viitor. Dar oricum trebuie să ne asigurăm că evităm penalități automate aplicate statelor membre sau regiunilor. E foarte greu să impunem asemenea penalități automate când ne confruntăm cu multe probleme în diferite state membre și în diferite regiuni. Și pentru toate există motive deci trebuie să găsim o altă metodă de a avea stimulente și de, și de a ne asigura că se ating performanțele respective în loc să impunem penalități automate putem, de exemplu, să facem ceva, și anume în politica de coeziune, în programul curent, există niște concentrări tematice pe regiuni sau pe state membre. Acolo statele membre pot să uh, aleagă niște teme sau niște priorități uh, împreună cu comisia, deci le pot alege cu funcție de circumstanțele din statul respectiv. Poate în viitor s-ar putea să extindem numărul de priorități uh, Eh, să ne gândim la noi provocări, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor, criza refugiaților. Poate putem include și aceste teme între noile teme, pentru că anumite teme permit statele membre și le regiunilor să folosească anumită flexibilitate și să se asigure că ceea ce fac se potrivește cu prioritățile Uniunii Europene. E o chestiune la care ar trebui să ne gândim. Adică avem uh, nevoie de această bugetare pe bază de performanță, avem multe de făcut, știm ce înseamnă, există și revizuirea de la uh, intermediară, însă trebuie să ne gândim și la perioada de după 2020. Mulțumesc! Domnul Pirinski. Mulțumesc, doamnă președintă. Am depus trei întrebări. Prima se referă la percepția de bază în rândul opiniei publice legată de bugetul european. Există o noțiune acceptată în gen, general că exercitarea, exercițiul bugetar este grav afectată de nivele mari ale corupției de tot felul de nereguli, de tot felul de încălcări ale legislației și, bineînțeles, în felul acesta apare foarte multă neîncredere față de buget. Pornind de la cele spuse de doamna director general și de la cele spuse de domnul președinte Artiui, nevoia de încredere minimă uh, în buget uh, se bazează pe folosirea unor proceduri pentru a putea să evaluăm modul în care este alcătuit bugetul și modul în care este aplicat. Doamna Gresle a spus foarte corect că este un buget foarte special, e vorba de subvenții. Și e clar că, de fapt, contribuabilii uh, au temeri foarte mari apropo de modul în care se cheltuiesc banii, iar mai ales într-o perioadă de um, austeritate, lucrurile sunt și mai grave. De primul lucru la care aș dori să mă refer și să-l aduc în atenția dumneavoastră este următorul. Cum obținem un echilibru mai bun între ce s-a realizat și ce s-a cheltuit prost? Pentru că și în acest exercițiu pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, care e un exercițiu anual, reies uh, încălcările, faptele proaste. Ele sunt prezentate presei. Ele sunt cele care sunt scoase în evidență. Lucrul ăsta se face eu știu, pe, pentru niște dividende politice, avantaje politice pe termen scurt. Dar datele arată că 89% din cheltuieli au fost făcute conform regulilor. Dar lucrul acesta nu ajunge în presă, nu se spune așa ceva. Și dacă vorbim de rezultate, aș vrea să vă întreb ceva. V-ați gândit la o posibilitate în care să spuneți uh, ceva de genul dacă nu s-ar uh, cheltui banii uh, din buget în felul acesta. Dacă nu am avea acest element în, din buget într-un anume program, să vorbim și despre Marea Britanie, de exemplu, în contextul Brexitului. E greu să spunem ce se va întâmpla acum, dar v-ați gândit să arătați cum se va face refinanțarea pentru diferite programe în uh, anumite regiuni. Domnul Von știe foarte bine cum stau lucrurile, știe foarte bine cum, uh, care ar fi situația dacă ar lipsi aceste fonduri. Deci uh, sunt de acord cu cele spuse că fără un minimum de încredere, uh, apropo de ce se realizează prin buget și cum se realizează acest lucru, nu există aproape nicio posibilitate de a crea încrederea rearanjând indicatorii, eficientizând uh, procedurile sau asemenea, folosind asemenea proceduri de natură tehnocrată. A doua întrebare se referă la uh, revizuirea intermediară. V-ați referit dumneavoastră la o proiecție strategică, la o planificare strategică. E proiecție, planificare? Planificare și programare, ziceți dumneavoastră. În ce spuneți noastră, doamna director, am avut impresia că vă gândeați că această revizuire intermediară e folositoare pentru că reușește cumva să optimizeze ciclul. Am avut impresia că vorbeați de o procedură, de un proces, nu de ideea de a intra, de a face o examinare mai profundă a Uh, previziunilor inițiale care au fost folosite pentru programarea strategică, adică cât de realiste erau, pentru că spuneați că e vorba de 9 miliarde de dolari. Deci, oricât de mult ați încercat să optimizați uh, fondurile pierdute, dacă nu s-a ținut cont de provocările previzibile, nu puteți să întindeți mai mult un euro ca să acoperiți niște mm, provocări care apar și care erau ce, destul de clare în 2014. O să actualizați programarea asta, proiectarea și programarea, dacă vă gândiți la provocările pe care le-ați menționat, sau se va face pur și simplu o revizuire și apoi o să faceți o revizuire profundă, care este evident uh, necesară. Și acum a treia întrebare, dacă analizați situația din perspectiva tratatelor, a obiectivelor de bază ale tratatelor, la cele politice mă refer uh, și mă gândesc și la coeziunea socială, economică, teritorială, o mai bună piață internă care să funcționeze mai bine, toate lucrurile acestea ar fi puse în pericol și în cele din urmă cum intră în ideea asta, în procesul de bugetare, Banca Europeană de Investiții? Pentru că trebuie să ne gândim și la asta. Până acum rezultatele nu sunt cele așteptate. Uh, decalajul de investiții uh, există și e din ce în ce mai mare. Vă gândiți la o manieră mai coerentă de a integra banca? Pentru că o parte din buget se duce către bancă iar uh, politica băncii, eu știu, și obiectivele politice ale Uniunii Europene și punerea lor în aplicare prin buget, uh, nu știu în ce măsură se potrivesc. Mă gândesc și la prima întrebare pusă de doamna Labaiova. O să ne, uh, ne deplasăm la o gândire bazată pe activitate către o gândire bazată pe altceva. E o chestiune de mm, schimbare de mentalitate să nu știu dacă să-i zic o revoluție de mentalitate, dar în fine, e ceva să întâmplă aici în ceea ce privește experiența. Nu? Mulțumesc foarte mult! Colegă Ștehovski, bitte. Domnul Ždehovský. Předající, já vzhledem k tomu, že kolegové tady jsou uh, velice kompetentní. Uh, mulțumesc, colegii sunt foarte competenți, sunt experți și au vorbit despre chestiuni principale. Nu mă voi referi la ce am pregătit eu inițial, mă voi gândi la două întrebări scurte. Prima, e vorba de Comisia pentru Control Bugetar, așa că am o întrebare. Controlul capacității uh, de a economisi, de a Mă, am urmărit uh, autoritățile de control din diverse țări. Există proiecte finanțate de Uniunea Europeană uh, de valoare de sute de mii de euro și sunt șase sau șapte niveluri de control și mă întreb în ce măsură sunt adecvate. În primul rând, e vorba de control, controlori care spun că totul e bine, pe urmă vin alți controlori, alți auditori care spun că uh, unele sisteme sunt inadecvate pentru că, de exemplu, există alte proiecte. Uh, mă gândesc în 2009, de exemplu, din cauza crizei, financiare, n-a funcționat chestiunea asta, dar apoi, uh, posterior, după criză, s-a făcut acest lucru. Și s-a adus la niște sancțiuni. De în valoare de nu știu câte sute de coroane. Și am ajuns la o situație în care există un proiect care înlocuiește un alt proiect. Și ar trebui să ne gândim uh, în ce manieră se pun în aplicare aceste controle pentru că uh, nasc foarte mult scepticism legat de proiectele europene și finanțarea lor. Și sunt multe persoane care nu vor să recurgă la finanțarea proiectelor europene. Și apoi încă o întrebare. Informațiile privind bugetul. În Cehia au, a apărut o serie întreagă de cazuri de fraudă. Fraudă cu subvențiile europene. Doamna director general, Dumneavoastră uh, știți că există indivizi care au obținut 20.000 de euro, de exemplu, ca să construiască un centru sportiv sau să facă canalizare undeva. Și a treia întrebare care mă interesează, pentru că am ascultat prezentarea dumneavoastră, dar gândiți-vă la ea pozitiv, așa în uh, al doilea diapozitiv vă referiți la faptul că uh, suntem aici în plină criza piețelor agricole și există și o criză financiară, criza migrației și instabilitatea din vecinătatea apropiată. Din acest punct de vedere, mă preocupă ceva, și anume dacă chiar e necesar. Întrebarea e cu titlu personal, mă gândesc dacă aceste chestiuni sunt chiar necesare și dacă nu cumva se exagerează cu privire la caracterul acestor crize. Să lăsăm emoțiile deoparte și să vedem cât de ample sunt aceste fenomene. Și mă întreb dacă nu cumva în unele sectoare, acolo unde se cheltuiesc banii europeni, realmente trebuie să vorbim de criza europeană. Mulțumesc! Da, și eu vreau să iau cuvântul. Mi se pare foarte important acest schimb de opinii și, de asemenea, mi se pare important ce face Comisia acum. Ar fi bine dacă s-ar merge în direcția cea bună. Nu știu eu dacă aceasta e direcția cea bună, dar de ani de zile avem uh, probleme legate de cum se fac lucrurile. Eu, în calitate de controlor bugetar, sunt totdeauna surprinsă de cât de puține știe Comisia despre cheltuielile de la fața locului. Sistemul acesta are uh, lacune foarte puternice, pentru că comisia are și funcția de comitet de supraveghere și în același timp trebuie să-și asume răspunderea pentru bani, deci răspunderea finală. Cel mai important Uh, este că directorul general care își semnează raportul anual uh, garantează practic că fondurile au fost cheltuite în mod adecvat. Deci uh, întregul sistem are mari probleme și de altfel ar fi și greu să funcționeze altfel pentru că noi stăm la Bruxelles, iar banii se cheltuiesc departe de aici, în statele membre, nu suntem acolo și nu putem decât să verificăm hârtiile care ni se trimit. Deci, uh, riscurile sunt mari, dar s-au luat deja măsuri pentru a se demonta birocrația care este prea mare. M-ar interesa ce s-a întâmplat la ultimele controle uh, și dacă s-a mai reușit să se cheltuiască banii până la urmă. Dar cred că în, sunt încă probleme de organizare. Cred că lucrurile s-ar putea aranja mai bine. Sigur că avem un aspect filozofic aici. Ce ne putem gândi, uh, cum putem concepe o organizare generală a sistemului și care ne dorim să fie rolul comisiei, care uh, cred că, că este presată de această răspundere. Dar eu cred că este important să vedem um, Uh, cum circulă banii prin acest sistem și cine controlează cheltuirea lor. Eu uh, aș fi pentru o uh, schimbare radicală, dar sigur că nu se poate ca nimeni să nu-și asume răspunderea. Și nu trebuie să uităm că vorbim de banii contribuabililor și mă gândesc la discuțiile noastre din ultimii ani și totdeauna Uh, s-a vorbit despre comisie și despre simplificarea comisiei. Comisia și-a simplificat procedurile, însă tot restul elementelor din sistem s-au complicat și mai mult. Um, cred că trebuie treptat, treptat să ne gândim la o reformă a întregului sistem. Asta în primul rând. În al doilea rând, am o întrebare legată de uh, cum se evaluează uh, bugetul axat pe performanțe. Mă interesează rentabilitatea de la punctul 3 și punctul 5, descărcarea. Scrie aici să se îndepărteze controlele uh, prea, uh, prea greoaie, prea dificile și sunt de acord și apoi urmează însă și o paranteză și aș vrea să vă rog să-mi dați mai multe explicații despre aceasta. Uh, când vorbim despre simplificare, nu cred că trebuie să ne speriem aici de cuvinte mari. Avem uh, unele probleme de uh, asumare a uh, problemelor legate de licitațiile publice. Aici, aceasta este o sursă inepuizabilă de cheltuieli ilegale și cheltuielile ilegale, cheltuielile ilegale de fonduri, trebuie să ne preocupe, nu putem să le expediem, să nu le dăm importanță. Dar de ce uh, trebuie Parlamentul să se ocupe de regulile pentru licitațiile de achiziții publice? Acestea ar trebui să fie reguli tehnice, să se aplice pur și simplu principiul de a se opta pentru uh, cele mai uh, ieftine soluții Însă, uh, sistemul este atât de complex și s-a, com- a devenit și mai complicat, încât a fost nevoie de intervenția Parlamentului, dar este o chestiune tehnică până la urmă, care nu are nicio legătură cu democrația și cu controlul democratic. Și acum vă dau dumneavoastră cuvântul ca să ne răspundeți. Well, thank you. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, schimb de opinii. A fost extrem de bogat. Cred că am mai putea să mai stăm trei ore să vorbim despre toate acestea. Salut toate întrebările primite. Cred că unora pot să le răspund mai direct, iar la altele pot mai degrabă să reflectez și să, ne, să ajung la elemente de lucru comune. Aș avea niște reacții inițiale la punctele menționate de um, Uh, membrii Parlamentului. În primul rând, în legătură cu simplificarea, după cum a spus și domnul Artui, e vorba de un mesaj unanim pe care l-am primit în toate schimburile noastre de opinii. Eu merg personal în toate statele membre, nu am fost încă în toate 28, dar în fiecare încerc să organizez un eveniment legat de întocmirea bugetului în funcție de performanțe și invit pe gestionare de proiecte, pe gestionare de fonduri, autoritățile implicate și discut cu toți și toți spun același lucru și anume că trebuie să simplificăm regulile. Este um, foarte complicat, regulile sunt imposibil de înțeles, birocrația e mare, vă rugăm simplificați regulile. Deci, de aceea um, am uh, lansat o consultare publică privind uh, regulamentul financiar și privind posibila revizuire a altor uh, reguli. Doamna Dlabarova s-a referit la acest subiect, e un domeniu de care trebuie să ținem cont. Dar nu cred că e acum momentul să redeschidem întregul CFM. Dar ar fi un moment în care să profităm de revizuirea de la jumătate de mandat și dacă trebuie să modificăm elemente de procedură, elemente de cadru juridic, uh, să creăm mai multă simplitate. Haideți să profităm de ocazie, pentru că nu putem să mai așteptăm până în 2020. În al doilea rând, acest lucru corespunde cu ce ne spune Curtea de Conturi, pentru că ce ne spune Curtea de Conturi în rapoartele sale anuale și mulți se referă la rata de eroare, dar ce ne spune Curtea de Conturi este că multe erori nu sunt provocate de fraudă, sunt erori administrative provocate de gradul de complexitate al regulilor. Deci, acolo unde există opțiuni de costuri simplificate, sume forfetare, dreptul la granturi pentru că se îndeplinesc anumite cerințe, în loc de rambursarea costurilor. Aceste sisteme mai simple au o rată de eroare mai mică. Deci, iată că e clar că trebuie să simplificăm regulile și astfel va scădea rata de eroare. Și este foarte încurajator pentru că înseamnă că cele două abordări nu sunt uh, uh, diferite. Se poate merge în aceeași direcție cu legalitate, regularitate și performanță ni s-a spus că trebuie să ne îndreptăm spre conceptul de audit unic. Dacă primul audit care face munca pe teren este fiabil, nu mai trebuie să se repete efortul. Trebuie doar să existe garanția că primul audit a fost bine făcut. Un domeniu care ne interesează foarte mult este cel al organizațiilor internaționale la care se referea domnul Artui. Dacă aceste instituții sunt parteneri fiabili, au procese de audit externe adecvate, nu e cazul să mai repetăm noi auditul de 3, 4, 5 ori. Trebuie să ne bazăm pe primul auditor și întregul lanț de audit se bazează pe probele adunate de cineva de la începutul procesului. Și Curtea de conturi este dispusă să meargă în această direcție. În al treilea rând, doream să clarific legătura între UE 2020 și munca noastră de planificare strategică. Anul trecut am revizuit um, cadrul de programare și uh, prospectare și am descoperit că sistemul duce la multiplicarea indicatorilor și ar avea nevoie de simplificare, de structurare pentru a se reveni la uh, principiile de bază. Să vedem cum putem transpune obiectivele specifice ale Comisiei, în obiectivele specifice ale DG-ului și am făcut eforturi semnificative pentru a uh, reduce foarte mult mai multe obiective și pentru a simplifica indicatorii. Când am numărat, am văzut că avem peste 2000 de indicatori de performanță în uh, planurile anuale de gestiune ale diferitelor direcții generale. Acum este primul an în care direct, direcțiile generale ale Comisiei trebuie să producă un plan strategic, să arătăm ce vrem noi să realizăm până în 2020, care sunt indicatorii cheie de performanță, cum îi putem uh, transpune la nivel anual și să avem și o gestiune anuală axată pe rezultatele anuale. În paralel, consolidăm și declarațiile de program, deci elementele legate de programe care nu țin de o singură direcție generală, ci de mai multe DG-uri. Și cred că acest lucru se va vedea foarte clar anul acesta. În al treilea rând, unii s-au referit la ciclul instituțional, la faptul că ciclul politic uh, ține 5 ani și programele 7. Mă depășește această problemă, vreau doar să vă spun că este unul din subiectele pe care trebuie să le analizăm și să propunem opțiuni la revizuirea de la jumătate de mandat și apoi Parlamentul European și Consiliul trebuie să decidă dacă vor să modifice sistemul în acest sens. Dar chestiunea aceasta a lipsei de consecvență um, de calendar apare peste tot. E imposibil să aliniezi perfect implementarea programelor uh, cu utilizarea resurselor, cu uh, luarea deciziilor. Deci trebuie să găsim soluții pragmatice și mulți dintre dumneavoastră s-au referit la pragmatism în acest uh, sens. Apoi, indicatorii, întrebarea doamnei de la Baiova și a altora. Ce indicatori? Care? Cred că ați ghicit că obiectivul nostru nu este de a crea indicatori noi avem deja mii de indicatori în instituție și sute la diferitele programe. Cred că cifra era de vreo 800 de indicatori. Deci nu de indicatori ducem lipsă și nici de indicatori de performanță. Ce trebuie să, să identificăm este care sunt utili, care ne oferă informații de fond și să încercăm să îi facem să corespundă uh, cu programele, cu grupuri de programe, cu un domeniu de politici. Deci încercăm să vedem și ce e bine, nu doar să încercăm să schimbăm totul. Deci e un efort de screening pe care noi îl facem și ce dorim este să identificăm cele mai bune practici la grupurile de experți, să încercăm să um, vedem pe ce indicatori trebuie să ne concentrăm. Nu trebuie să eliminăm alții. și trebuie să comunicăm mai bine pe baza acestor indicatori. Au fost unele întrebări legate de calendar uh, din partea doamnei Ayala și a altora. Eu v-aș răspunde că avem deja, de fapt, un cadru de bugetare axată pe performanță. Însă trebuie acum să implementăm acest cadru și să-l ameliorăm. Și de la an la an vom uh, introduce tot mai multe informații legate de performanță în procesul decizional, în instituții și în comisie. Pentru ca oamenii să înțeleagă că prima întrebare care trebuie pusă, așa cum a spus doamna Dlabaiova, este ce facem noi aici? Pentru ce cheltuim banii? Și veți vedea anul acesta, în raportul 318, că ne axăm mult mai mult pe acest lucru și că nimic nu e perfect, dar uh, lucrurile se îmbunătățesc. Deci trebuie să profităm de toate șansele anual, să profităm de revizuirea la uh, modul uh, de revizuire la jumătate de mandat și să um, folosim toate mijloacele și prin negocieri politice pentru a obține rezultatele dorite. Unii au pus o întrebare legată de revizie și revizuire. Se va dezbate la Comisia pentru Bugete chiar în această după-amiază raportul Toma Olbricht în acest sens. Deci uh, aș intra uh, altă dată în detalii despre acest subiect. Integrarea BEI sunt destul de mulțumită pentru că în EFSA avem informații legate de performanță și remunerația uh, în cazul acesta va fi bazată pe performanță. Deci am reușit să creăm un sistem în care plățile să depindă de atingerea diferitelor obiective. Deci implementarea ca atare merge bine și sunt destul de multe investiții, cam 100 de miliarde sunt mobilizate. Deci valoarea este pozitivă. În cele din urmă, întrebările filozofice și politice ale doamnei Gresle. Am să le trec la uh, categoria material de reflexie. Nu pot să răspund astăzi la tot. Acestea sunt elemente la care trebuie să reflectăm, mai ales în ceea ce privește caracterul multianual și cum putem completa revizuirea ratei de eroare Um, cu ceva care să țină cont nu doar de um, chestiunile ex ante, ci și de corecțiile ex post. Anul trecut, în raportul nostru de sinteză, am integrat această analiză care ține cont de um, estimările de risc la plăți, de ce s-a făcut în anii trecuți, dacă putem extrapola pentru a pentru viitor și care este riscul la închiderea programelor. Iar anul acesta vom folosi medii nu doar din trecut, ci și um, o evaluare profesională, ce considerăm noi că se va întâmpla. Sigur că e vorba doar de estimări, dar este un mod de a introduce elementul de caracter multianual în uh, strategia noastră de protecție a bugetului european și, în încheiere, după părerea noastră, și lucrăm foarte mult la asta, noi facem o treabă foarte bună pentru a garanta protecția bugetului european, dar trebuie să lucrăm mai bine. Trebuie să ne asigurăm că avem controle efective și eficiente, care nu creează o povară disproporțională. Trebuie să lucrăm cu rata de eroare, să vedem care sunt sursele de erori persistente și să vedem cum putem combate aceste erori persistente. Nu trebuie să introducem straturi suplimentare de control, ci să vedem cum putem um, rezolva aceste erori care tot apar. Soluția cred că nu vă va surprinde. Uh, soluția este să se implice și statele membre. Trebuie să lucrăm cu diferitele părți interesate și trebuie să avem un diagnostic corect să vedem care sunt motivele pentru care aceste erori sunt persistente, ca să le putem combate eficient în viitor. Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii atât de bogat și sper să îl mai avem și pe viitor. Și noi vă mulțumim pentru acest prim schimb de opinii important, pentru un subiect uh, care pe noi ne preocupă în permanență în cursul anului și, după cum ați spus, mai sunt multe de făcut pentru ameliorare. Vă mulțumim că ați venit și vă urăm mult succes. Pe curând! Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 13, raportul special 1 pe 2016, referitor la um, sistemul Comisiei de măsurare a performanțelor în funcție de veniturile fermierilor. Trebuie să vedem dacă este bine conceput și se bazează pe date fiabile. Raportarea noastră este doamna Schmidt, de la Curtea de Conturi, doamna Rasa Butberghite este aici, îi dăm cuvântul și îi urăm bun venit. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Măsurarea performanțelor în funcție de veniturile fermierilor este un domeniu foarte complex și dificil. După cum știți, o mare parte a bugetului UE este cheltuit direct sau indirect pentru sprijinirea veniturilor fermierilor. Această alocare a fondurilor este o decizie politică, dar astfel de opțiuni politice trebuie să se bazeze pe informații bune puse la dispoziția decidenților politici. Concluzia noastră generală este că sistemul Comisiei pentru măsurarea uh, pa, uh, PAC în funcție de veniturile fermierilor nu este suficient de bine conceput, iar datele statistice utilizate pentru analizarea veniturilor fermierilor are limite importante. Concluzia se bazează pe trei aspecte cheie. În primul rând, uh, Comisia nu a stabilit clar de ce date statistice este nevoie pentru a se evalua eficient performanța în acest domeniu. Lipsesc informațiile cu privire la uh, venitul uh, disponibil al fermierilor, care ne-ar permite să evaluăm dacă, trata, dacă obiectivele din tratat de a avea Uh, un nivel de trai corect pentru fermieri uh, este atins. În plus, Comisia spune adesea că veniturile fermierilor sunt mai mici decât veniturile la jumătate din lucrătorii de nivel mediu. Dar folosește uh, comparații inadecvate pentru a atinge această concluzie. Și cele două instrumente principale folosite pentru măsurarea veniturilor agricultorilor au limitele lor. Este vorba de conturile economice pentru agricultură și de rețeaua de date contabile din domeniul agricol. În al doilea rând, Comisia și statele membre nu s-au asigurat întotdeauna că datele utilizate pentru a măsura veniturile agricultorilor sunt de o calitate corectă. S-au constatat deficiențe în raportarea făcută de către statele membre la Eurostat Um, la nivelul de reprezentativitate a eșantioanelor și la uh, acordurile de uh, a calității. În al treilea rând, obiectivele Comisiei pentru măsuri PAC uh, individuale au fost vagi, iar indicatorii dezvoltați de Comisie nu sunt fiabili și nici nu sunt corelați clar cu măsurile. Deci nu este posibil să știm în ce măsură au fost atinse obiectivele dorite. De aceea am recomandat Comisiei să dezvolte un cadru pentru venitul disponibil și pentru a compara veniturile fermierilor cu alte sectoare. Comisia trebuie să dezvolte și să garanteze acorduri de calitate adecvate pentru cele două instrumente principale. Apoi trebuie să amelioreze măsurarea performanței pentru următoarea perioadă de programare, definind de la început obiective operaționale adecvate și indicatori și pentru a folo- și să folosească toate acestea în contextul în care evaluează eficiența măsurilor de sprijin a veniturilor fermierilor. Și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim, îi dăm cuvântul raportoarei, doamna Claudia Schmidt. Mulțumesc. Mulțumesc uh, Curții de Conturi, uh, Comisiei, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, reprezentantei Curții de Conturi și echipei domniei sale pentru acest raport detaliat. M-a ascultat un rezumat deja și uh, intervenția mea se bazează pe această prezentare uh, deja ascultată de asemenea, vreau să adresez câteva întrebări. Mi se pare uimitor și îngrijorător faptul că atenția pe care o cunoaștem din partea Comisiei când vine vorba de cheltuirea fondurilor, iată, nu se regăsește în acest domeniu. O majoritate, majoritatea plăților se bazează pe prognoze, pe idei, pentru că, iată, Comisia nu solicită informații uh, solide din partea statelor membre. Uh, Germania, uh, țările de jos, România, Polonia au fost câteva dintre statele membre vizitate pentru crea crearea acestui raport. E drept, uh, iată, nu putem extrapola toate cele descoperite în aceste state membre vizitate, însă, totuși, statele sunt ă, ă, reprezentative pentru că ele reprezintă 50% din producția agricolă la nivel european și cuprind până la urmă 50% dintre fondurile europene ă, atribuite domeniului agricol. Deci, iată, au o greutate mare aceste șase state membre vizitate ne dăm seama că nici în conturile economice pentru agricultură și nici în uh, RICA, până la urmă, nu sunt incluse veniturile totale ale agricultorilor. Acum Comisia ne spune că situația ar trebui să se amelioreze și tocmai de aceea, iată, vin cu întrebarea următoare. Care uh, va fi calendarul pentru obținerea datelor corecte și uh, în ce moment datele aceste, acestea noi vor fi incluse în contabilitate? Pentru că colectarea datelor nu înseamnă neapărat uh, automat folosirea datelor colectate vor fi luate în considerare toate exploatațiile, se va continua această procedură a voluntariatului pentru obținerea datelor Uh, sau se va renunța la aceast, acest caracter voluntar. Uh, ideea ar fi, până la urmă, includerea în calcul a tuturor tipurilor de exploatații. Până în momentul de față, uh, de față asta nu se întâmplă să vă dau un exemplu. În Spania există până la un milion de exploatații, însă o majoritate importantă a acestor exploatații nu este inclusă în RICA. În Franța, pe de altă parte, doar 75% din uh, exploatații sunt uh, incluse în RICA. Și în ceea ce privește colectarea, calitatea colectării datelor, există mari diferențe uh, și nu pot să-mi explic de ce Comisia nu ține cont de aceste diferențe. În Spania, România și Bulgaria, colectarea datelor uh, se, este executată de companii private. Dacă, ne, dacă ținem cont de faptul că în România, spre exemplu, nu uh, Uh, există o contabilitate a exploatațiilor și, prin urmare, nu uh, se, po- nu se pot furniza date uh, solide Comisiei Europene, mă întreb pe ce bază sunt atribuite fondurile europene. Mă tem că cunoaștem deja răspunsul la această întrebare. Știm prea bine că estimările sunt tare importante în contextul PAC, dar totuși vreau să aflu din partea Comisiei cum își dorește să măsoare pe viitor toate aceste cheltuieli dacă nu deține niciun fel de date concrete cu privire la necesități și la output. După aceea, uh, Mărimea exploatațiilor este de asemenea una, o, o problemă pentru că mărimea acestora variază între diferitele state membre și între diferitele regiuni exploatațiile de nivel mediu sunt foarte prost reprezentate în uh, sistemele de colectare a datelor uh, uh, care stau la baza până la urma deciziilor luate de către Comisia Europeană. De asemenea, sectoarele, diferite sectoare sunt pro, prost reprezentate. Spre exemplu, sectorul vinii viticol, sectorul producției de citrice, etc. În ciuda faptului că aceste sectoare sunt foarte importante, spre exemplu în Spania. La asemenea, în țările de jos există probleme legate de colectarea datelor, pentru că 78% dintre exploatațiile din țările de jos nu doresc să furnizeze datele de care Comisia are nevoie. Ei, cum dorește Comisia Europeană să continue atâta timp cât principiul voluntariatului este în continuare la uh, baza uh, sistemului de colectare a datelor? De asemenea, vreau să mulțumesc uh, Curții de Conturi mă alătur unora dintre recomandările făcute de Curtea de Conturi și uh, în acest context dați-mi voie să pun și eu accentele pe care le consider foarte importante. Trebuie să se creeze într-adevăr uh, o, un sistem de comparare a veniturilor fermierilor Uh, cu veniturile obținute în alte sectoare economice. Până în momentul de față nu există un sistem corect de, uh, care să permită această comparație. După aceea, conturile economice pentru agricultori trebuie să fie uh, promovate și potențate pe viitor, pentru că deocamdată ele nu se ridică la nivelul așteptărilor. De asemenea, Comisia trebuie să creeze sinergii între RICA și alte sisteme statistice, pentru că doar astfel se poate obține o imagine de ansamblu uh, asupra rezultatelor obținute în urma atribuire, atribuirii sub, subvențiilor europene. Până acum, instrumentele folosite au fost uh, fie folosite prost, fie nu au dat rezultatele pe care uh, ni le doream cu toții uh, uh, în trecut și ni le dorim uh, de asemenea pe viitor. De asemenea, raportarea conturilor economice pentru uh, agricultori trebuie să fie armonizată la nivelul Uniunii Europene, pentru că dacă, consider că dacă această armonizare nu va avea loc, uh, uh, conturile economice pentru agricultori nu vor putea da acele rezultate pe care le uh, dorim. Mulțumim. Mulțumesc. Mulțumim și noi îi dăm cuvântul domnului Von. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc contul, uh, Curții de Conturi pentru acest uh, raport. Vreau să mulțumesc de asemenea raportoarei pentru comentariile exprimate. Cred că s-au purtat deja discuții pe tema PAC, pe tema sumei alocate acestei politici, politici, pe tema distribuirii fondurilor între pilonul 1 și pilonul 2, dar PAC până la urmă a fost susținută din mai multe motive. În primul rând ne, ne dorim uh, o, o siguranță alimentară, de asemenea în al doilea rând ne dorim să protejăm mediul înconjurător și în al treilea rând vrem să ne asigurăm că venitul fermierilor este unul decent. Asta va duce la creșterea, îmbunătățirea criteriului de durabilitate al uh, regiunilor. Tocmai de aceea, iată, sunt de acord cu majoritatea recomandărilor făcute de Curtea de Conturi. E clar că trebuie să îmbunătățim sistemul de măsurare sau de colectare a datelor pentru a ne asigura că PAC, într-adevăr, influențează într-o manieră pozitivă veniturilor, veniturile fermierilor. Nu trebuie doar să colectăm date, trebuie să ne asigurăm că datele acestea sunt viabile. Dacă vrem să stabilim o comparație între venitul fermierilor și venitul, veniturile obținute din alte sectoare, trebuie să ne asigurăm că datele sunt viabile. E clar că Comisia trebuie să colaboreze mai bine cu statele membre pe tema aceasta. Dacă datele colectate sunt similare, atunci, odată ce ele vor fi puse la cap la cap, rezultatele obținute vor fi mult mai uh, grăitoare. De asemenea, sunt uh, de acord cu uh, recomandările raportoarei cu privire la uh, necesitatea de a lua în considerare factorii care influențează uh, la rândul lor veniturile agricultorilor. Trebuie să ținem cont de toate, toți factorii care influențează acest venit. De asemenea, doamna raportor spune că trebuie să măsurăm diferitele tipuri de ajutoare oferite fermierilor pentru a vedea ce funcționează și ce nu funcționează. Există atât de multe elemente ale pacului în ziua de astăzi încât e greu să ne dăm seama ce îi ajută și ce nu îi ajută pe fermieri. Și tocmai de aceea, cum spunea doamna raportor, trebuie neapărat să analizăm toate măsurile pentru a vedea care dintre ele sunt de ajutor și care nu dau niciun rezultat rezultat. rezultat. Uh, de asemenea, aș vrea să spun uh, curții de conturi că acest raport pe care ni-l oferă este într-adevăr de mare ajutor pentru noi. Dar mai există și alți factori care trebuie să fie luați în considerare. Spre exemplu, efectele PAC asupra mediului înconjurător, efectele PAC asupra manierei în care reușim sau nu să contribuim la crearea unor comunități rurale durabile. Poate că în uh, rapoartele viitoare am putea include toți acești factori și astfel am putea înțelege mai bine ce se întâmplă legătură cu fermierii și comunitățile. Mulțumesc! Domnul Flanagan. Mulțumesc. Conform articolului 39 uh, din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, Uh, politica agrară, agricolă comun, comună trebuie să asigure o siguranță alimentară și venituri sustenabile ale fermierilor. Ei, asta nu se întâmplă în țara mea. Ultima dată am decis să, bazăm, să ne bazăm uh, calculul uh, plăților pe ceea ce se întâmpla în 2008 Asta până la urmă a fost decizia luată de comisia pe vrem, de comisarul pentru agricultură de pe vremea aceea, rezultatul uh, noii politici uh, agricole comună a, a fost acela că, până la urmă, 20% dintre fermierii din, a, din uh, Irlanda obțin 30% din toate fondurile atribuite Irlandei prin uh, politica agricolă comună. Mi se pare că toate aceste noi criterii impuse prin noua politică agricolă comună iau Uh, debusolat până la urmă pe fermieri, nu i-au ajutat absolut deloc. Ne confruntăm cu situații în care fermieri, fermieri care uh, lucrează pământul de generații întregi uh, se simt complet descurajați. Să vă dau un exemplu. O serie de uh, animale, uh, spre exemplu uh, vaci, deci există o serie de cereale care sunt uh, folosite în, uh, în, ca furaje pentru uh, animale. Dar Comisia Europeană a decis că respectivele furaje nu sunt folosite într-o manieră corectă. Prin urmare, respectivele pe, uh, furaje nu au mai fost subvenționate. Și iată, un, un întreg know-how, o întreagă tradiție s-a dus pe apa sâmbetei. Mi se pare că, până la urmă, metodologiile folosite de către comisie au generat efecte adverse. Dacă vrei uh, rezultate, atunci trebuie să-i asculți pe experți și experții sunt până la urmă fer- fermierii. N-are rost să-i asculți pe cei care, mm, nu știu, sunt uh, mari proprietari de holdinguri, uh, cei care practică un fel de nouă agricultură care n-are nimic de a face cu agricultura care și-a dovedit rezultatele ani și ani și secole întregi. Din partea Comisiei o, felici, o, o avem, avem o reprezentantă și de asemenea Eurostat este reprezentat, nu știu cine va începe. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, raportoarei, doamnelor și domnilor. Comunicatul de presă al Curții de Conturi ne spune câte poate de clar că acest uh, sistem complex va deveni unul și mai uh, complex. Și asta, această senzație reiese până și din titlul raportului pe care îl discutăm astăzi. Uh, se pune se pun o serie de întrebări legate de venitul uh, disponibil al gospodăriilor uh, agricole, dar nu se discută despre venitul gospodăriilor agricole în sine. Eu cred că uh, punctul acesta trebuie neapărat să fie subliniat. Bineînțeles, suntem uh, încântați uh, de fiecare dată când primim recomandări din partea Curții de Conturi, dar uh, există și recomandări pentru care avem nevoie de mai multe clarificări. În primul și în primul rând, când vine vorba de datele cu privire la venitul agricol rezultat din activitatea agricolă, avem deja date și avem și date fiabile. Tocmai de aceea OCDE-ul a folosit adeseori structura noastră pentru a-i ajuta pe ceilalți membri ai acestei organizații. Datele noastre sunt comparabile cu cele uh, colectate în SUA, Canada sau alte state dezvoltate. Este vorba despre date care acoperă întregul sector agricol. Dar haideți să înțelegem ceva. Rica nu trebuia să fie reprezentativ pentru numărul de agricultori, ci trebuia să fie o rețea reprezentativă pentru valoarea producției agricole. Acesta a fost obiectivul de bază îmbunătățirile la nivelul reprezentativității sunt importante, dar ele nu trebuie să ducă la acoperirea întregului număr de uh, exploatații, pentru că există și alte surse de venit. Și iată, uh, vă voi da câteva uh, exemple uh, în care împreună cu Eurostat, dar și alte uh, directorate generale, vrem să îmbunătățim statisticile. În primul și în primul rând, vrem să facem o legătură mai bună între datele statistice și sursele administrative. Pentru că există o serie de informații, date care reies din punerea în aplicare a politicii agricole comune și încercăm să facem legături mai bune între toate, toate datele acestea. Și Eurostat are o, un contact continuu cu statele membre care oferă aceste date. Și acestea sunt informațiile pe care le-am oferit uh, curții de conturi. Am uh, demarat în al doilea rând uh, două proiecte, unul pe Rica și unul cu uh, Eurostat, pentru a obține criterii ecologice mai bune care să ne permită să măsurăm într-o manieră mult mai concretă rezultatele politicilor demarate de către noi și puse, puse în, în aplicare. Există un nou sistem de monitorizare al PAC care se bazează pe 200 de criterii uh, criterii care după 2 ani de zile au fost aprobate de către toate statele membre și pe baza acestor criterii vom stabili care sunt datele viabile și care sunt datele pe care trebuie să le îmbunătățim pe viitor. Dar aici trebuie să facem o distinție foarte importantă care probabil va uh, clarifica criticile cu care ne confruntăm. Prin, prin intermediul PAC încercăm să îmbunătățim furnizarea de uh, produse uh, din sectorul agricol. Și toate acestea, bineînțeles, au un efect asupra venitului. acesta este uh, obiectivul nostru. Și acum uh, ajungem practic la venitul disponibil al gospodăriilor agricole, pe care încercăm să îl uh, colectăm. Deocamdată însă nu am reușit să o facem uh, bine. Se colectează date cu privire la venitul uh, disponibil, dar nu neapărat, nu e vorba neapărat de date care fac parte din sistemul de colectare al um, datelor referitoare la PAC. Uh, venitul disponibil poate fi înțeles în urma tratării uh, și înțelegerii datelor fiscale. Problema e că datele fiscale ale exploatațiilor nu țin neapărat de PAC. Trebuie să încercăm acum să includem până la urmă în PAC uh, și aceste date care există deja, dar într-un alt sector. Vom încerca, bineînțeles, să ne îmbunătățim metoda de colectare. Suntem de acord tocmai de aceea să acceptăm recomandările curții când vine vorba despre uh, efectele asupra mediului înconjurător, asupra venitului agricol în sine, etc. În ceea ce privește însă venitul disponibil, după cum vă spuneam, voi, vom încerca să obținem rezultate mai bune, dar trebuie să ținem cont de experiențele trecute și de motivul pentru care am fost confruntați cu aceste uh, situații. Uh, Doamna raportor este mulțumită de întrebări sau nu? Nu neapărat și nu uh, întru totul. Ce întrebasem eu? Întrebasem care este calendarul pentru obținerea acestor date. Iată, sunt încântat uh, de faptul că avem cei 200 de, uh, de indicatori care au fost aprobați după 2 ani de negocieri, dar vreau să mă să întreb când anume vor fi puși în aplicare până la urmă acești 200 de indicatori sau aceste 200 de criterii. Dar mă tem că până la urmă toate eforturile se vor duce pe apa sâmbetei în cazul în care statele membre în ciuda angajamentelor asumate, nu vor veni cu datele uh, necesare pentru evaluarea acestor uh, criterii. Mi se pare că tocmai experiențele avute în trecut uh, ne obligă să fim mai precauți pe viitor și mm, mai dornici să găsim garanții. De asemenea, venitul disponibil trebuie și el să fie calculat. Deci, vă întreb din nou, când anume vor fi uh, disponibile aceste date noi, când vor fi uh, incluse ele în calcule? În al doilea rând, vă întrebam dacă toate exploatațiile vor fi incluse sau uh, dacă în continuare exploatațiile vor participa la colectarea datelor pe uh, baza voluntariatului. Și a treia întrebare era uh, dacă Comisia va renunța la acest, această procedură pe bază de voluntariat. Aveți cuvântul, vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să clarific lucrurile pentru că se pare că mi-a scăpat ceva. Avem informații care vin din studiile Eurostat și care se ocupă de tot un sector uh, în întregime. Despre asta e vorba în statistică, nu? Se ia o mostră și din mostra respectivă se pune întrebarea dacă este reprezentativă și credem că sunt reprezentative, pentru că am comparat două niveluri diferite, Eurostatul și uh, investițiile străine directe. E vorba de volumul producției, nu apar toate detaliile pentru toate fermele, pentru că sunt firme, sunt uh, ferme mici. Dacă aceste ferme primesc fonduri, avem informațiile din surse administrative și le folosim cu condiția uh, de a ține cont de confidențialitate. Deci aceste informații despre toate exploatările le avem. Când e vorba despre informații referitoare la venitul care vine din afara activității agricole, e vorba numai de informații naționale uh, Uh, la nivel național, care ar putea să vină la noi de la nivel național, dar nu sunt acoperite și nu sunt la fel de reprezentative. Ca să clarific lucrurile, există o deosebire în obiectivul acestei politici apropo de datele primite când vin bani publici pentru cercetare dați universitățile, universităților, evaluarea se face pe bază de rezultate și rezultatul nu este bogăția persoanei care a făcut cercetarea, nu? La fel este și în agricultură. Banii publici care ajung în sectorul agricol sunt legate de activitățile de producție agricolă, de activitățile legate de mediu și de alte măsuri. Iar aici avem informații informațiile pe care nu le avem și pe care nu le vom avea dacă nu se modifică legislația, se referă la activitățile care vin din afara sectorului agricol. Pentru că aici statele membre au dorit întotdeauna să mențină aceste activități în răspunderea lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mi s-a părut nici mie prea clar, dar uh, asta e. Vă rog, vă mai dau cuvântul înainte să dau cuvântul raportoarei. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Cred că, de fapt, Comisia n-a răspuns la întrebarea pusă de raportoare. Și nu suntem de acord cu această explicație care nu le permite să accepte recomandarea noastră ca să aibă toate datele de care avem nevoie și că ceea ce primesc de la Eurostat și din aceste rețele nu reprezintă o bază pentru a evalua tot ceea ce trebuie planificat. Fie că e vorba de susținerea directă sau indirectă a agriculturii și agricultorilor. Nu suntem mulțumiți cu poziția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată că avem o părere comună. Ce facem acum, doamnă raportor? Also, kann mich da nur anschließen, also ich bin aus... Înțeleg că sunteți nemulțumită și eu sunt foarte nemulțumită pentru că dacă se retrag criteriile de fiabilitate, nu se mai poate înțelege activitatea. Dacă se ia un eșantion, este uh, un caz în care și în, eșan, în cazul eșantionului s-au constatat probleme. Noi ne așteptam ca răspunsurile comisiei să fie puternice și dacă comisia nu ne poate da acum un răspuns uh, oral, aș uh, dori să rog comisia să ne trimită un răspuns în scris. Pentru că sunt foarte nemulțumită de uh, Uh, faptul că s-a încercat să se influențeze descărcarea comisiei, deci cred că trebuie să ni se dea explicații. Am să vă rog să mai lucrați în scris, deci, la acest subiect. Da, Sigur, uh, o să facem acest lucru, mai ales că în felul acesta o să putem să dăm exemple concrete care reies de la Eurostat, exemple de state membre care pot să furnizeze aceste informații și care au legături către toate aceste surse de informații, inclusiv impozitarea și state membre care nu au această capacitate. Și poate în felul acesta o să avem o discuție mai în detaliu apropo de ce e necesar dacă vrem să ajungem la o situație în care avem nevoie de aceste informații. Însă vreau să spun ceva. Informațiile statistice se bazează pe șantionare. Altfel ar trebui să contabilizăm fiecare individ cu fiecare dată în parte și e mult prea costisitor. Bun, noi vă dăm răspunsurile și dumneavoastră ne dați răspunsurile. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Este vorba de raportul special 23 pe 2015, directiva cadru a apei în bazinul Dunării, punerea în aplicare în bazinul Dunării. Unser Berichterstatter ist Thomas Deutsch, den Deutsch este raportor. Înlocuiește pe domnul Jdehovski și domnul Pufan este membru responsabil al Curții de Conturi și vă dau cuvântul imediat. Vă rog. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor membri ai Comisiei de Control Bugetar, doamnelor și domnilor Îmi face plăcere să particip la examinarea acestui document de lucru elaborat de uh, Comisia de Control Bugetar uh, și de raportorul domnul Thomas uh, Tamas Deutsch. Vreau să îl felicit pe domnul Deutsch și echipa domniei sale pentru activitatea desfășurată pe baza acestui nou raport al curții care se referă la calitatea apei în bazinul Dunării este o temă foarte importantă. Domnul Deutsch și eu am fost în septembrie trecut la o analizare a primei variante a raportului la curte, care se refera la epurarea apelor rezituale în bazinul Dunării. Sunt convins că recomandările care apar în raport, ca și cele formulate de domnul Doici în documentul de lucru al Parlamentului, vor contribui la realizarea politicii Uniunii în ceea ce privește apele reziduale. Raportul pe care îl examinăm astăzi sper că va deschide calea îmbunătățirii constructive în acest domeniu extrem de important. Raportul se referă în primul rând la progresele realizate în aplicarea directivei cadru privind apa, în cele patru state membre, adică Cehia, Ungaria, România și Slovacia. Nu vreau să mai uh, prezint un rezumat al raportului nostru, ci voi transmite principalele mesaje care reies din acest raport. 1. Concluzia generală. În ciuda progreselor realizate, Uh, mai trebuie făcute eforturi înainte de a considera că uh, această directivă a fost pusă în aplicare în totalitate, ținând cont de faptul că, de fapt, calitatea apelor nu s-a îmbunătățit foarte mult. Planul de gestiune al bazinului hidrografic al statelor membre are lacune, mai ales uh, în ceea ce privește determinarea influenței poluării și uh, a influenței măsurilor de corecție. Planul de gestiune al acestui bazin hidrografic pentru îmbunătățirea gestionării integrate a apei a fost uh, un aspect important al directivei iar uh, îmbunătățirile se obțin datorită unor acțiuni țintite care se bazează pe date și informații referitoare la calitate. Curtea a constatat că sistemul de urmărire nu este adecvat pentru că nu include niciun fel de informații referitoare la tipurile de resurse de poluare, surse de poluare care uh, împiedică um, ca valorile apei să fie satisfăcătoare. Este constatarea noastră nu există suficient de măsuri țintite pentru masele de apă care au o calitate insuficientă. Statele membre care ar trebui să ia măsuri de luptă împotriva poluării Uh, s-au comportat într-o manieră limitată, iar posibilitățile puse la dispoziție de directivă nu au fost folosite în totalitate. În, uh, într-un domeniu important, în agricultură, am constatat uh, că există probleme în materie de condiționalitate care și de fapt ele ar trebui să fie întărite pentru că măsurile agricole sunt puse în aplicare pe o bază voluntară iar uh, nu, aceasta nu poate fi cea mai bună manieră de a îmbunătăți calitatea apelor. Curta uh, a formulat niște recomandări. Ar trebui urmărite progresele statelor membre pentru a ajunge la o bună calitate a apei. Trebuie să existe niște linii directoare pentru a îmbunătăți datele. Statele membre trebuie să îmbunătățească supravegherea apelor, ceea ce ar permite de asemenea îmbunătățirea calității datelor donat, furnizate și s-ar formula și măsuri țintite corecte. Statele membre, gândindu-se la uh, eficiența acestor mecanisme, trebuie să vadă cât de important este să folosească uh, redevențele venite din poluarea uh, apelor ca instrument economic. Iar în ceea ce privește agricultura, Comisia trebuie să evalueze cât de potrivite sunt uh, normele și de agricultură care țin cont de mediu și care sunt puse în aplicare de statele membre trebuie să încurajeze statele membre care să pună în aplicare planurile de acțiuni referitoare la pesticide într-un uh, perioadă de timp rezonabilă. Iar Comisia trebuie să aibă în vedere limitarea uh, răspândirii și um, folosirii fosforului pe terenurile agricole. E vorba doar de câteva puncte din raportul nostru care are niște etape, pasaje tehnice care sperăm noi vor fi utile decidenților politici și care îi voi pune pe gânduri pe cei care vor citi acest raport. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat. Echipa mea uh, ne vom strădui să răspundem la întrebările pe care comisia dumneavoastră, membrii noastre le vor putea pune. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Das Wort erhält Vă mulțumim. Urmează acum raportorul. Danke sehr, <clears throat> Madam Chairman. Uh, on, behalf, on behalf Mr. Deutsch, I... În numele domnului Deutsch voi prezenta acest raport. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc, domnule Pufan, secretariatului și altor eh, membri ai Comisiei Cont pentru ajutorul și activitatea în timpul pregătirii acestui document de lucru. În al doilea rând, auditul Corții s-a referit la aplicarea directivei privind apa de către statele membre și la îmbunătățirea calității apei ca urmare a aplicării acestei directive. S-a concentrat pe calitatea apelor de suprafață în patru state membre, din uh, bazinul fluviului Dunărea, Cehia, Ungaria, România și Slovacia. Și a colectat date referitoare la poluarea venită din aglomerările industriale și din agricultură și au reușit trei aspecte principale. Curtea conchide că aplicarea măsurilor a dus la prea puține îmbunătățiri ale calității apei. Statele membre au scutit uh, foarte multe corpuri de apă din 2015-2000 uh, pentru a ajunge la o stare bună. Raportorul este de acord cu recomandarea făcută de Curtea de Conturi Europeană și solicită Comisiei uh, două lucruri. În primul rând, să vină cu niște linii directoare, niște ghidări referitoare la raportări diferite privind progresele referitoare la calitatea apei și, în al doilea rând, să stimuleze comparabilitatea datelor, de exemplu, prin reducerea discrepanțelor dintre, eh, eu știu, numărul de substanțe care sunt utilizate pentru probleme de natură ecologică. Apoi, de asemenea, e nevoie de niște linii directoare privind posibile metode de a recupera costurile în domeniul poluării difuze și apoi uh, trebuie să aibă în vedere și evaluarea sistematică nu numai a datelor existente, ci și adecvarea unor condiții agricole bune sau condiții bune de mediu sau a standardelor referitoare la aceste elemente care au fost adoptate de statele membre. Statele membre trebuie, în primul rând, să facă progrese mai mari în ceea ce privește calitatea mai bună a apei, acesta fiind obiectivul directivei cadru pentru calitatea apei, în al doilea rând să asigură o mai bună coordonare între uh, organismele care definesc măsurile referitoare la planurile de gestionare a bazinului fluviului Dunărea. Și în felul acesta să aprobe proiecte care să financeze diverse activități. Apoi, ă, monitorizarea calității bune a apei trebuie să se bazeze pe o informare mai bună privind situația și originea ă, poluții, polu, poluării, mă scuzați, la nivelul corpurilor de apă și, de asemenea, ă, trebuie să aibă în vedere și eficiența costurilor și raportul cost-eficiență, apropo de măsurile rămase. Și, în al patrulea rând, să ă, întărească eficientizarea mecanismului de informare, mai ales rezultatele care trebuie avute în vedere și ce rezultate s-au uh, realizat în urma aplicării unor penalități. Și apoi uh, utilizarea acestor uh, uh grafice privind poluarea apei ca instrumente economice pentru a aplica principiul uh, poluatorul plătește. Și în ultimul rând, uh, substanțele care afectează negativ calitatea apei trebuie și ele monitorizate. Apoi uh, se pune problema folosirii instrumentelor economice, cum ar fi taxele de mediu, ca un stimulant pentru a reduce poluarea și apoi un studiu pentru a putea aplica principiul poluatorul plătește. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și sunt gata să aștept discuțiile cu dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Vreau să felicit și eu uh, pe domnul Pufan din partea Curții de Conturi și pe raportor. Sigur că această directivă cadru privind apa este o directivă bună. Mă bucur că se constată progrese, dar evident ca orice inițiativă bună cu progrese, mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut. UE trebuie să-și, Uniunea Europeană trebuie să-și susțină politica în domeniul apei prin alocarea de resurse financiare și prin adoptarea de instrumente juridice și de reglementare conform directivei. Statele membre au obligația de a evalua calitatea apei utilizând rezultatele rețelelor naționale de monitorizare a apelor. Sursele financiare de la bugetul Uniunii Europene cuprind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, alături de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, aceste trei fonduri alocând sume foarte mari uh, pe domeniile de intervenție, precum apele uzate și plăți pentru agromediu. Trebuie spus că aceste patru țări, o parte din Republica Cehă, o mare parte din uh, Slovacia, întregul teritoriu al României și al Ungariei sunt situate în bazinul Dunării, suprafața totală a acestor state membre, exprimată evident în kilometri pătrați, reprezintă aproximativ jumătate, 49,4% din uh, bazinul uh, Dunării. Consider prioritare următoarele. Gestionarea măsurilor implementate privind planurile de management al bazinelor hidrografice din 2009 măsurile pentru reducerea nivelului de poluare cauzat de apele uzate și uh, prioritare ar trebui să fie instrumentele puse în aplicare de statele membre adecvate pentru a reduce poluarea difuză, difuză generată de agricultură. Ar trebui ca planurile de management al bazinelor hidrografice să prezinte informații suficiente și disponibile cu privire la sursele de poluare și dificultățile în identificarea acestora. De asemenea, consider că ar trebui să se depună eforturi concrete privind combaterea poluării apei din bazinul hidrografic al Dunării și eliminarea pe cât posibil a surselor de poluare. Mulțumesc mult! Colegi Ali, bitte. Domnul Ali. Colegs. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, Doresc să felicit Curtea de Conturi pentru acest raport și raportorul pentru documentul de lucru. Calitatea apei în bazinul Dunării este importantă nu doar pentru protecția ecosistemului, ecosistemelor aferente, ci și pentru că aceasta este o regiune foarte complexă care depășește Uniunea Europeană. S-au cheltuit uh, foarte mulți bani de la bugetul european pentru a se ameliora calitatea apei. Dar este important și să arătăm și să vedem dacă resursele au fost folosite în mod adecvat. După cum uh, s-a spus, s-au auditat patru state din bazinul Dunării, patru state membre UE, dar în raportul care s-a prezentat eu nu am găsit legătura cu strategia UE pentru regiunea Dunării din 2010, care include 14 state europene. Una din, uh, ele, unul din elementele de bază ale acestei strategii este elementul uh, ecologic. S-au uh, subliniat trei aspecte principale de către raportor. Poluarea din surse industriale, din surse de transport și din agricultură. Dar se pune întrebarea de ce nu s-a luat în calcul și impactul turismului și impactul facilităților uh, de producere de energie. În ceea ce privește recomandările, ni se pare că recomandările raportorului sunt bine structurate și uh, pot fi utile pentru ameliorarea situației în bazinul Dunării. Dacă ar fi bine puse în aplicare, pot duce la mm, ameliorări pe plan ecologic și la o mai bună utilizare a resurselor financiare. Mulțumesc! Colegii Savama, bitte. Domnul Sarvama. <clears throat> Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări, domnului Pufan. Și de asemenea felicitări raportorului. Este un raport foarte interesant. Aș vrea să fac și o mică analogie, deși știu că nu ar trebui să o fac, pentru că aș ajunge să simplific un subiect foarte complex. Dar nu știu sigur, de fapt, dacă e așa în toate statele membre. Dar dacă ar fi să pun uh, unele peste altele, otrăvuri, explozibili, uh, gunoaie, la mine în curte, și apoi autoritățile mi-ar spune că e împotriva regulilor, dar dat fiind că nu se știe cine a pus acolo acele uh, gunoaie și substanțe nocive, nu se poate face nimic. Deci nici măcar nu putem controla uh, ce se întâmplă. Nu putem merge la proprietari și să-i spunem uh, să facă ordine. Cred că despre asta e vorba aici. Și de aceea cred că este atât de important acest raport. statele membre nu sunt trase la răspundere. Avem un raport din anul 2000 și acum suntem în 2016. Este clar că nici în zona Dunării și nici în zona Mării Baltice nu s-a ameliorat situația. Și este uimitor să vedem așa ceva, pentru că statele membre ne spun că nici măcar nu știu despre ce vorba, că nu au la dispoziție informații. Nu cunosc tipurile, nu cunosc sursele de substanțe poluante și din moment ce nu pot aduna aceste informații, rezultatul este că controlele nu sunt uh, depline, nu acoperă complet această zonă. Și dacă nu avem controle, nu putem să avem nici sancțiuni. Deci, e, ceva e putred uh, în această poveste și, deși uh, nu-mi stă în caracter, aș vrea să adaug că sper că acest raport special și documentul de lucru și ce va face Parlamentul în următorii ani vor duce până la urmă la o situație în care Comisia să vadă că statele membre trebuie trase la răspundere și să recomande o raportare um, de a analiza aceste domenii. De altfel, recomandarea este făcută și e foarte bună, pentru că altfel nu putem primi aceste informații. Dacă Comisia nu ne garantează că statele membre ne dau informațiile, nu avem de unde să știm cine a pus acea grămadă de gunoi și de poluanți în curte. Mulțumesc! De la Direcția Generală Mediu, domnul Rodriguez Romero are cuvântul. Yes, thanks. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să comentez acest proiect de raport al domnului Deutsch la comisia dumneavoastră. După cum se vede în răspunsul comisiei, inclus în raport, comisia acceptă în mare recomandările curții și lucrăm deja la mai multe dintre acestea și am și luat măsuri în legătură cu unele dintre aceste recomandări și de asemenea susținem recomandările destinate statelor membre. La ora actuală evaluăm al doilea plan de gestiune revizuit, adoptat de statele membre în 2015. Planurile acestea au fost transmise deja Comisiei uh, limita, data limită fiind martie 2016, și intenționăm să realizăm un raport de punere în aplicare până în 2018 în temeiul articolului 18 din Directiva Cadru a APEI. În acest proces de raportare ne așteptăm să obținem date și informații mult mai bune care să ne permită să analizăm ameliorarea calității apei. Împreună cu statele membre am făcut mari eforturi pentru a ameliora calitatea informației, deci sperăm ca astfel să avem o bază mai bună pentru evaluarea viitoare a ameliorărilor, ameliorărilor calității apei. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Pufan, vă rog. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Je essayer de répondre à... Am să încerc să răspund la câteva întrebări care au fost deja puse. Strategia are un pilon care se referă la poluare în general și mai ales la poluarea apei. Acesta este aspectul tratat uh, în acest raport, cele mai importante surse de poluare și măsurile puse în aplicare pentru a se combate poluarea. Sunt de acord că nu toate statele membre fac același lucru. Unele, ca România și Bulgaria, au intrat în UE în 2007 planurile lor de acțiune sunt diferite și în aceste domenii este dificil să se facă totdeauna controle și audituri adecvate. Trebuie să avem toate informațiile privind sursele de poluare, trebuie să se reducă diferențele pentru substanțele chimice, Sunt de asemenea bucuros pentru că dacă se fac toate aceste lucruri, se poate ameliora și calitatea mării negre. Se poate evalua potențialul tehnic, principiul poluatorul plătește este un principiu foarte bun și aș da acum cuvântul uh, echipei mele pentru câteva informații de completare. Uh, thank you, Mr. Pufan. Uh, Mulțumesc, domnule Pufan. Da. Cred că a fost o întrebare sau o remarcă legată de faptul că nu am ținut cont în mod explicit de strategia privind Dunărea în acest audit. Dar nu am făcut-o pentru că ni s-a părut că uh, era prea devreme. Era prea nouă acea strategie ca să fie evaluată atunci și am considerat că nu e cazul să avem două rapoarte privind situația din zona Dunării. De asemenea, ne-am bazat pe directiva cadru a APE și de, pe planurile de acțiune ce derivă din directiva respectivă. Deci, statele membre Uh, acțiunile pe care doresc să le implementeze statele membre pentru a remedia situația se regăsesc în acele planuri de acțiune legate de directiva cadru a apei. De aceea am pus accentul pe acest subiect. Vă mulțumesc. Raportorul Tamaș. Z, naší strany, eh, z mé strany nejsou k tomu žádné připomínky, moc krát Mulțumesc, eu nu am observații, vreau doar să vă mulțumesc tuturor și ne bucurăm să avem acest raport uh, complet. Cred că ne îndreptăm într-o direcție foarte bună și am dori ca statele membre să facă mai mult pentru protecția apei și pentru uh, uh, a avea o apă curată. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră pentru observații, pentru uh, tot ce s-a spus, am notat tot ce s-a spus și va fi inclus în documentul final. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. Avem un aviz pentru econ și bugete. E vorba de capacitatea bugetară pentru zona euro și dau cuvântul imediat raportorului pentru aviz, domnul Balcitis. Ačiū gerima pirmininkė, gerimi kolegos. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Chestiunea capacității bugetare pentru zona euro este subiectul acestui aviz și are o legătură strânsă cu subiectul pe care l-am discutat dimineață, și anume întocmirea bugetului în funcție de performanță. Este foarte important uh, să remarcăm că lipsește un mecanism de adaptare. Acesta este necesar pentru a se absorbi șocurile asimetrice. După cum s-a văzut din experiență, nu ne putem baza doar pe capacitatea pieței de a uh, face față șocurilor. Nu ne putem baza doar Uh, pe uh, aceste forțe, avem nevoie de BCE pentru controlul uh, fluxurilor de capital și avem nevoie de o integrare sporită. Credem că integrarea economică aprofundată este necesară pentru a se garanta stabilitatea zonei euro și a întregii Uniuni Europene. Măsurile recente de combatere a crizei nu sunt integrate, sunt fragmentate, nu sunt integrate în sistemul juridic de asemenea, lipsește controlul democratic și responsabilitatea în fața Parlamentului European. În acest aviz se arată de asemenea că crearea unei capacități bugetare pentru zona euro este necesară ca să se finalizeze uh, procesul de uh, realizare a Uniunii Monetare și credem că aceasta este uh, o măsură foarte utilă, care ar putea fi foarte utilă în viitor, după ce se atinge un anumit nivel de integrare. Capacitatea fiscală și bugetară trebuie realizată ca parte a bugetului Uniunii Europene și Vrem să vă amintim și că noi considerăm că capacitatea pentru zona euro trebuie să fie dezvoltată în cadrul uh, legal uh, al Uniunii Europene. La ora actuală, trebuie să ținem cont de situația financiară a anumitor state membre și trebuie să nu uităm că nu Parlamentul și nici Comisia sunt cele care au deciziile pe aceste chestiuni, ci miniștrii uh, din Consiliul ECOFIN, ceea ce înseamnă că nu avem o transparență și o eficiență suficientă. Procedura bugetară trebuie să uh, fie una în care Parlamentul European să se implice pe deplin și trebuie să ne putem exercita drepturile de control democratic și de supraveghere și sper să putem să aprobăm acest proiect de aviz și să avem o bună cooperare cu comisiile competente pe fond. Domnul Ali a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să-l felicit pe raportor pentru acest aviz care acoperă cele mai importante aspecte cu privire la capacitatea bugetară a zonei euro. Trebuie să se țină cont de consecințele negative ale crizei recente și de uh, uh, dificultatea de a se reacționa la nivel european. Este necesar să se ia măsuri uh, îndrăznețe în acest domeniu și să găsim răspunsuri la mai multe întrebări, mai ales din partea Comisiei. Trebuie să vedem care ar putea fi funcțiile unui posibil buget al zonei euro și ce plus valoare ar aduce punerea în aplicare a acestuia, care ar fi principalele surse de venit pentru acest buget și dacă în acest buget vor intra doar statele din zona euro sau și celelalte state și care ar fi impactul juridic pentru aplicare. În cele din urmă, o astfel de capacitate va fi dezvoltată în afara CFM, după cum se sugerează la punctul 6 din aviz, atunci cum se va organiza controlul democratic al acestui buget? S-a văzut recent că trebuie să se ia măsuri pentru a se spori capacitatea de absorpție a șocurilor a Uniunii Europene provocate de riscul um, pro, șocul provocat de riscurile aferente crizelor din statele membre cu probleme. Și trebuie să luăm măsuri pentru a proteja întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc. Domnul Sarvama. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid, vreau să îl felicit pe raportor pentru acest text foarte concis, doar în șapte puncte esențiale. Vreau să subliniez că acest text trebuie să fie privit în contextul mai larg al revizuirii CFM. Și sperăm ca după 2020 să ajungem chiar la o adevărată revoluție CFM, pentru că altfel nu se va putea. Și pentru a crea o astfel de capacitate bugetară pentru zona euro, trebuie să ținem cont de mai multe lucruri. Este un subiect foarte important. La Comisia pentru Bugete, domnul Böge și doamna Beres se ocupă de acest subiect și aici la noi e domnul Balcitis. Și aici, la Comisia noastră, trebuie să ne asigurăm de un lucru, în primul rând – pentru că e destul de greu să îi facem pe europeni să accepte acest lucru și anume trebuie să ne asigurăm că facem tot ce putem pentru a avea un control cât se poate de sigur al banilor. Pentru că Nu avem alt mecanism, mecanism de control decât cel pentru bugetul Uniunii Europene. Eu așa văd lucrurile. În afara CFM trebuie să se creeze așa ceva și dacă vom crea acest lucru, e foarte important să reușim să-i convingem pe europeni că vor exista controle sigure 100%. Este foarte dificil, dar această perspectivă a controlului bugetar e foarte importantă. Mulțumesc. Kann es sein, dass der erste Punkt heute <laughs> mit Aveți dreptate, într-adevăr există o legătură între primul punct de pe ordinea noastră de zi uh, de astăzi și acest punct, doamna Zile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Balcitis domnului raportor pentru acest aviz deosebit uh, de bine formulat. Sunt de acord cu propunerea făcută de domnia sa și anume aceea că o eventuală capacitate bugetară a zonei euro ar trebui să respecte achiul uh, comunitar și, uh, bineînțeles, să fie controlată într-o manieră activă. Politica monetară nu este suficientă pentru Uniunea noastră monetară. E clar că avem nevoie de mai multă armonizare, integrare uh, fiscală, economică și politică. Doar așa putem re- reuși să rezistăm crizelor. Mulțumim. Dăm cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Bună dimineața! Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mă exprim. Avizul uh, se referă la o serie de aspecte esențiale ale crizei, precum uh, imposibilitatea de a absorbi șocurile asimetrice și uh, lipsa unui mecanism de ajustare. Într-adevăr, e nevoie de o implicare mai puternică a Parlamentului European în contextul integrării economice europene. Multe dintre problemele cu care, sau multe dintre soluțiile găsite la criza cu care ne-am confruntat au fost, într-adevăr, interguvernamentale. Raportul celor cinci uh, președinți uh, ne spune asta cât se poate declar, ne spune în același timp însă că trebuie uh, să ținem cont de situația în care au apărut aceste soluții și de faptul că ele vor trebui să fie incluse în tratatele și regulamentele europene pe viitor. Cineva vorbea despre cheltuielile specifice, despre alocările specifice. Nu există uh, răspunsuri pe care pot să vi le dau în momentul de față. De asemenea, cadrul juridic și uh, um, structura administrativă va, vor depinde cu toatele, până la urmă, de decizia luată de a crea sau nu o astfel de capacitate fiscale. Ar fi multe de spus pe tema aceasta. La fel ca toate soluțiile create în cadrul Uniunii Monetare, a apărut așa dintr-o dată și raportul acestor uh, cinci uh, președinți deci este o situație oarecum vagă, dar e clar că trebuie să venim cu răspunsuri cât se poate declare în cazul în care această capacitate va fi uh, creată. Din punctul meu de vedere, lucrurile n-ar trebui să, să fie atât de vagi, n-ar fi trebuit să fie și n-ar trebui să rămână uh, așa. În plus, uh, mi se pare că toate aceste structuri concentrice pe care le creăm nu ar nu Uh, sunt de dorit. Există o serie de sentimente vis-a-vis -vis de aceste uh, de aceste propuneri la nivelul diferitor state membre, printre care se numără și Germania. Ori dacă aceste rezerve nu vor fi eliminate, mai mult ca sigur uh, dezbaterile vor fi fără final. 31 mai, ora 12, termenul limită de depunere a amendamentelor. Pe 13 iulie vom discuta din nou subiectul, vom avea și un vot și la ECON și uh, la Comisia pentru Bugete. Raportul va fi uh, promulgat în, sau votat în 5 uh, septembrie și cu siguranță vom avea ocazia de a discuta raportul și în plenară, cândva după aceea. Iată, vă mulțumesc, am încheiat uh, acum dezbaterile. Mai avem o ședință a coordonatorilor pe în programul nostru. Vă rog frumos să părăsiți sala cei dintre, dumneavoastră care nu vor participa la această ședință. Deocamdată ședința normală se suspendă. Revenim la ora 15.